Muy buenas tardes. Bună ziua. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți aici și v-aș ruga să vă luați locurile ca să începem această reuniune. A ver, por favor. Vă rog foarte mult. Mulțumesc. Doamna comisar, doamnelor și domnilor deputați, doamnelor și domnilor, stimați colegi, în primul rând aș dori să urez bun venit tuturor celor care vă aflați astăzi în Parlamentul European. Avem o reuniune interparlamentară pe care eu o consider excepțională este excepțională din mai multe motive, dar în primul rând pentru două. În primul rând, pentru că suntem în această sală a Parlamentului European, sunt 445 uh, de membri din parlamentele naționale, din 27 de organe legislative, ceea ce Cred că este un număr suficient pentru a fi mulțumiți și pentru a considera că este o, o reuniune excepțională. Dar este excepțională pentru că avem ocazia să discutăm în prezența doamnei comisar Maria Damanaki, căreia îi mulțumesc foarte mult pentru că este astăzi cu noi. Întotdeauna își dă silința să fie împreună cu noi. Această discuție, dezbaterea de astăzi, este o dezbatere fundamentală într-un moment cheie pentru pescuitul european pentru că suntem la sfârșitul unui proces de gândire apropo de politica comună de pescuit, iar rezultatul final va desena viitorul acestui sector în următorii ani. Vreau de asemenea să vă mulțumesc pentru efortul pe care l-ați făcut și efortul pe care îl faceți ca să veniți și să participați la această reuniune comună sunt convins că va fi de mare utilitate pentru că este instrumentul cel mai bun pe care îl avem acum pentru schimbul de opinii între parlamentele naționale și Parlamentul European, pentru ca împreună să ajungem la cea mai bună reformă cu putință. Și acum am să vă spun cum o să se desfășoare această sesiune, deoarece dorința noastră este să intervină un număr cât mai mare de deputați, senatori, membri ai camerelor legislative care au venit astăzi aici. După ce voi încheia această prezentare introductivă, va lua cuvântul doamna comisar Maria Damanaki și va avea la dispoziție 15 minute, apoi o să includem, o să discutăm, o să fie un prim tur de luare la cuvânt pentru ca doamna comisar să aibă uh, posibilitatea să răspundă la întrebările pe care le va primi. Avem o, cam o jumătate de oră la dispoziție, iar apoi o să trecem în momentul în care doamna comisar va pleca, vom începe să discutăm uh, cu diversi raportori ai grupurilor de lucru. După același sistem, o intervenție de zece minute a raportorului, iar apoi întrebări și răspunsuri cam jumătate de oră sau 35 de minute. Și vom face acest lucru cu cele trei grupuri de lucru propuse, iar apoi o să tragem concluziile. Cum o să fie dezbaterea sau uh, rundele de întrebări? Am dorit ca toată lumea, cum spuneam, să intervină, dar nu va fi ușor. Așa că uh, vă rog să colaborați foarte strict și să respectați foarte strict timpul pe care îl aveți la dispoziție. În Parlamentul European nu vorbim mai mult de un minut, un minut și jumătate la Parlamentul European, maxim două minute și întrerupem vorbitorul dacă nu respectă cele două minute. Sunt uh, convins că două minute reprezintă un timp suficient pentru a pune o întrebare sau pentru a-și manifesta uh, temerile față de cele spuse. Nu avem timp să ne gândim foarte mult la această chestiune, dar trebuie să profităm la maxim de timpul pe care îl avem la dispoziție. Deci maxim două minute de intervenție. Întrebările trebuie să fie formulate ca să nu putem să ridicăm mâna. Aveți pe masă patru foi de hârtie de culori diferite, alb, galben, portocaliu și verde, pur și simplu ca să să spuneți unde anume vreți să vorbiți și unde anume vreți să adresați o întrebare. Foaia albă pentru doamna comisar, dacă vrea cineva să-i pună o întrebare, se scrie pe hârtia albă și o să ia personalul care are această sarcină ca să vedem care este lista persoanelor. Pe cea galbenă se înscriu cei care vor să-i pună întrebări doamnei Rodus privind regulamentul de bază, pe cea portocalie pentru a doua dezbatere și pentru cea verde pentru Fondul European pentru Afaceri Maritime și Pescuit. Ceea ce înseamnă că un deputat sau un senator dacă nu ne dă cele patru hârtii ca să adreseze patru întrebări. O să ne limităm la o intervenție dacă pe parcursul dezbaterii vedem că există posibilitatea și timpul ca să mai punem întrebări, atunci o să aibă șansa toată lumea să pună o întrebare. De aceea vă rog frumos să profităm la maxim de timpul pe care îl avem la dispoziție și să ne limităm la acest maxim două minute de persoană. Asta pentru parlamentarii naționali. Parlamentarii europeni, de asemenea, logic, au și ei posibilitatea să pună întrebări. Avem un sistem de doi deputați naționali, deputați și senator parlamentar național și un european. Și întotdeauna, deci, parlamentarii naționali, cei care sunt în vizită aici, vor avea posibilitatea să pună mai multe întrebări. Deci dacă cineva dorește să pună o întrebare sau să participe la dezbatere, să completeze hârtia respectivă conform cu culoarea destinată persoanei căruia vor să-i, întrebe, să-i adreseze întrebarea și să nu mai pierde timpul și să începem dându-i uh, cuvântul doamnei comisar, uh, doamna Maria Daminapi, comisar pentru afaceri maritime și pescuit. Are cuvântul doamna Maria Damanache. Sunt. Vă mulțumesc, doamna președintă. Aș dori să vă mulțumesc pentru că ați organizat acest eveniment și mi-ați dat posibilitatea să fiu alături de dumneavoastră astăzi. Stimați membri ai Parlamentului European, stimați membri ai Parlamentelor Naționale, aș dori să vă spun uh, bine ați venit și, după cum am spus în octombrie, ultima dată când m-am întâlnit cu Parlamentul European, sunt convins că o implicare mai mare a Parlamentelor Naționale va îmbunătăți uh, calitatea și asumarea acestei reforme. Și pentru a scurta lucrurile, pot să spun că nu cred că această reformă poate merge înainte fără participarea și fără implicarea parlamentelor naționale. De aceea am invitat uh, mai mulți reprezentanți ai parlamentelor naționale să participe la această întâlnire, de aceea am vizitat mai multe parlamente naționale și intenționez să vizitez cât mai multe parlamente naționale până în momentul în care va fi adoptată propunerea de reformă. De exemplu, în două săptămâni voi merge în uh, Italia și sper că voi primi cât mai multe invitații din partea cât mai multor uh, parlamente. Am ascultat cu mare atenție opiniile exprimate până acum și am citit toate avizele care au fost uh, înaintate. Consider că există un consens în ceea ce privește nevoia de a avea o reformă. Suntem cu toții convinși că trebuie să trecem la o abordare mult mai durabilă Uh, uh, industria noastră poate fi performantă doar dacă avem resurse de pește sănătoase. Aceasta este abordarea generală și cred că există un consens general din acest punct de vedere și mă bucur acest lucru. Desigur, uh, unii și-ar fi dorit o propunere mai ambițioasă, un set de propuneri mai ambițioase. Mi-au fost înaintate diferite uh, păreri care îmi cereau o abordare mai ambițioasă. Uh, Alții uh, sunt de acord cu cele propuse, alții au o atitudine critică, consideră că ar trebui să avem abordare mai degrabă pas cu pas. Cred că avem cu toții un lucru în comun și este vorba de dorința noastră de a avea o reformă corectă și să uh, punem punct declinului care se înregistrează în acest sector. Acestea sunt obiectivele noastre comune. Acesta este uh, numitorul Uh, comun care pe mine mă încurajează și aș dori să ne bazăm pe acest numitor comun, pe acest consens. Astăzi voi aborda câteva puncte mai controversate, tocmai pentru a avea această posibilitate să le discutăm. În mai multe uh, avize s-au exprimat câteva uh, critici legate de caracterul obligatoriu al modificărilor. Uh, de exemplu, care este randamentul maxim sustenabil până în anul 2015? Majoritatea acceptă această uh, idee, dar ar dori să fie amânată. Apoi, interzicerea de aruncare a peștilor prânși înapoi în mare. Sunteți de acord, dar unii își doresc uh, mai, o mai mare flexibilitate. Apoi, concesiunile totale trans, uh, transferabile. Uh, Unii își doresc aceste concesiuni, însă nu obligatorii, ci să fie mai uh, flexibile. Eu ce aș dori să subliniez astăzi este că avem nevoie de o abordare mai obligatorie în reforma noastră. De ce? Și acum adresez dumneavoastră parlamentarilor, consider că nu putem să uh, evităm responsabilitățile politice și nu putem să amânăm totul la nesfârșit, să amânăm totul pentru generațiile următoare, pentru copiii noștri. Foarte mulți dintre dumneavoastră mi-ați făcut uh, sugestii de a uh, include în această reformă cuvintele dacă este posibil. Dar ce înseamnă acest lucru? Ce înseamnă dacă vom uh, introduce o modificare, o transformare doar dacă este posibil? Acest lucru, uh, transformarea se va putea întâmpla sau nu se va întâmpla niciodată? când este posibil, poate însemna pur și simplu că nu se va întâmpla niciodată. Deci, dacă este posibil, când este posibil, nu reprezintă o opțiune pentru noi fără obiectiv, obiective specifice legate de punerea în aplicare, doar vom amâna lucrurile la nesfârșit și reforma va fi un eșec până la urmă. Tocmai acest lucru l-am făcut deja de foarte mulți ani și cred că este momentul să discutăm despre obiective obligatorii. Și eu sunt aici pentru a discuta cu dumneavoastră tocmai care vor fi aceste obiective obligatorii. Este un lucru pe care uh, putem să-l discutăm și să ajungem la un consens. Însă avem nevoie de obiective obligatorii și este un lucru pe care am dorit să-l clarific de la bun început. Știu că datele legate de aceste uh, obiective uh, sunt uh, stricte. Uh, unii consideră că lucrurile trebuie să se modifice prea repede, însă doar așa cred că putem ajunge la asigurarea viitorului pentru uh, sectorul de pescuit. Trebuie să avem o foaie de parcurs precisă cu uh, puncte uh, prin care se trece precise, dar realiste. Și de ce? Dacă vom amâna, atunci, după 5 ani sau după 10 ani, uh, transformarea va fi și mai dificilă. Lucrurile nu, se vor, nu vor fi mai ușoare, ci din potrivă vor fi mai uh, dificile pentru că uh, problemele se vor acumula și vom, ne vom confrunta cu probleme din ce în ce mai mari. Tocmai de aceea ar trebui să acționăm acum. Să vedem care este uh, situația cu randamentul privind cantitățile maxime sustenabile. Dacă ne dorim uh, să avem într-adevăr un asemenea randament uh, sustenabil, ar trebui să avem o dată. Unii dintre dumneavoastră nu-și doresc anul 2015. Eu consider că ar trebui să uh, punem accentul pe anul 2015 din trei motive. În primul rând, uh, ca să ajungem la acest randament uh, sustenabil, sau de fapt în anumite sectoare s-a ajuns deja la un randament uh, sustenabil. În 2009, din 39 de resurse, uh, doar 5 erau sustenabile. Acum, în 2012, avem 12 asemenea resurse. Deci lucrurile au început să se, să se miște în urma presiunii. În momentul în care am început eu să mă ocup de acest dosar, Consiliul a avut o atitudine complet negativă, dar pas cu pas am mers înainte, deși cred că mai putem să, să, să progresăm. De exemplu, acum uh, codul din uh, Marea Baltică, care avea probleme foarte mari, a ajuns la, o, la, o, la, o, la un nivel uh, sustenabil și situația este asemănătoare și la, alți, la alte specii de pești și din Oceanul Atlantic, lucru care ne arată că lucrurile pot fi făcute. Apoi, trec la al doilea motiv. Dacă nu există uh, presiune, atunci, uh, atunci pot fi prinși în mod treptat mai mulți pești. Și aceștia pot fi capturați cu costuri mai reduse și cu profituri mai mari împreună cu Banca Mondială, în acest an, un organism uh, independent ne-a adus aminte care este potențialul, uh, cât de imens este potențialul dacă există o bună gestionare a resurselor de pește. S-a spus că în fiecare an industria de pescuit ar putea profita de o sumă suplimentară de 1,8 miliarde de euro. Este o sumă de trei ori mai mare decât uh, subvențiile pe care le acordăm noi uh, o sumă care ar putea duce la uh, crearea 83.000 de locuri de muncă noi, o treime din locurile de muncă existente în acest moment, în acest sector. Și în climatul actual economic nu putem să ne permitem să nu profităm de aceste uh, posibilități. Nu putem să spunem acum nu, o lăsăm pe mai târziu. Și apoi, același, uh, un, un al treilea uh, motiv uh, de fapt, suntem obligați, conform Convenției Internaționale de Protejare a Mărilor, să facem acest lucru. Oare chiar ne dorim să arătăm comunității internaționale că renunțăm la obiectivele noastre în momentul în care noi considerăm că suntem lideri în uh, respectarea mediului înconjurător? Și acum permiteți-mi să mă refer la un alt punct, interzicerea de aruncare înapoi în mare a capturilor făcute. Uh, pot să vă asigur că nu vom face lucrurile peste noapte. Știu cât de dificilă este situația, știu că este nevoie de soluții și de asistență tehnică suplimentară, deci avem nevoie de o abordare graduală. Avem nevoie de această abordare graduală. Opinia publică se uh, împotrivește acestei practici. În acest moment, Există aproximativ 70 de inițiative care se împotrivesc uh, acestei practici Așadar, inițiativa care vin din partea pescarilor sau din partea uh, vânzătorilor activi în acest uh, sector. Și ce fac aceștia? Aceștia au uh, cerințe specifice celor care pescuiesc, care merg tot, tocmai în acest sens. Deci nu avem o altă opțiune. Noi deseori dăm vina pe, pi- pe piață, dar de această dată chiar piața în sine a preluat, de fapt, treaba noastră. Vânzătorii au început să listeze speciile care se află în pericol și prin Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime vom pune la dispoziție pescarilor sprijin în acest domeniu. Vom stimula selectivitatea. Deci pentru a ajunge la interzicerea acestei practici avem nevoie de abordare mai selectivă și vom acorda suma de, de bani mai mari cu 85% sau uneori chiar mai mari dacă se folosesc asemenea instrumente care permit o selectare mai precisă. Dar avem nevoie de un obiectiv foarte obligatoriu. Nu putem să lăsăm totul pe seama acestui sector. Unii m-ați întrebat de ce trebuie să fie obligatoriu, obligatoriu această interdicție, de ce nu uh, Uh, lăsăm industria să rezolve această problemă. Permiteți-mi să să spun foarte clar. Acest cuvânt interzicerea aruncării înapoi a capturilor de pește este, se tot discută despre acest lucru de șapte ani. Și dacă nu vorbim despre o interdicție obligatorie, vă pot asigura că și peste 5 ani vom discuta aceeași temă. Ce se va întâmpla? Cum putem să uh, să introducem această interdicție. Consider că avem într-adevăr nevoie de termene realiste, avem nevoie de, de soluții tehnice, specifice pentru pescuitul mix. Desigur, nu am rezolvat problemele din punct, din punct de vedere tehnic, dar avem nevoie de niște termeni și o interdicție obligatorii. Apoi, în legătură cu concesiunile transferabile totale. Știu că acest aspect este unul controversat și unii dintre dumneavoastră spun că îmi doresc această idee pentru că sunt uh, un, sunt un liberal. Eu nu cred acest lucru, deoarece în regulamentul nostru, pentru prima dată se recunoaște în mod explicit Uh, faptul că resursele de pește sunt o proprietate uh, publică. Concesiunea se face doar pentru o perioadă limitată de timp. Deci, cred că nu putem vorbi de liberalizare acum, uh, dar chiar avem nevoie de concesiuni. Ar trebui să discutăm diferitele idei despre capacitățile totale și așa mai departe, dar nu am auzit nicio altă opțiune până acum. Și aș dori să vă spun că există diferite clauze de salvgardare pentru statele membre care uh, pot permite evitarea situației de care se teme multă lume și anume concentrarea drepturilor de pescuit. Statele membre pot introduce niște clauze de salvgardare suplimentare, dar uh, permiteți-mi să vă spun următorul lucru. Dacă uh, acceptăm aceste flote uh, mici, atunci vom găsi cu siguranță soluțiile potrivite. Aș dori să vă cer ajutorul, pentru că am nevoie de ajutorul dumneavoastră pentru a transmite acest mesaj urgent în uh, statele dumneavoastră. Trebuie să înțelegeți uh, logica uh, propunerii noastre, pentru că doar așa Uh, aceasta va putea fi uh, înțeleasă. Eu sunt pregătită să uh, ascult orice sugestii, orice, orice soluții și fac un apel tuturor instituțiilor, fac un apel Parlamentului European, Parlamentelor Naționale, Consiliului, să ne consilieze în legătură cu propunerea noastră, cum putem să avem obiective mai ambițioase fără să încălcăm spiritul și litera tratamentului de la Lisabona. Singura uh, contribuție care se referă la regionalizare a venit din partea Regatului Unit. Analizăm această contribuție, dar aștept uh, reacții din partea mai multor state în legătură cu îmbunătățirea capitolului care se referă la regionalizare. Pentru a concluziona, doamnelor și domnilor, dacă am învățat ceva din trecut este că uh, lipsa unor termene obligate a dus la întârzierea acțiunii, luării de acțiuni într-un mod irresponsabil. Termene concrete ne vor uh, ajuta, vor arăta operatorii, vor arăta operatorilor ce anume mai au de, de recuperat și așa mai departe. Nimeni nu poate uh, spune că drumul înspre sustenabilitate va fi unul ușor, însă soluția nu poate fi să așteptăm la nesfârșit, pentru că lucrurile doar se vor înrăutăți. Va trebui să îi ajutăm pe operatorii în acest sector să treacă de această perioadă de tranziție. Și tocmai în acest uh, punct uh, va interveni fondul, noul fond care va uh, ajuta comunitățile în diversificarea activităților lor. Dacă este un lucru pe care doresc să nu-l uitați astăzi, este că trebuie să ne gândim în primul rând la ce se poate produce în acest uh, sector și apoi la aspectul durabil și nu invers, pentru că exact așa am făcut în trecut. Cu cât mai curând vom începe să facem acest lucru, cu atât va fi mai bine, pentru că doar așa asigurăm bunăstarea socială sectorului uh, de pescuit. 135 de milioane de euro sunt uh, bani suplimentari care vor reveni pescarilor în urma creșterii uh, cotelor din între 2011-2012. Tocmai pentru că gestionăm mai bine anumite uh, resurse de an, anumite specii de pești. Deci, dacă vom merge pe acest drum vom avea sume și mai mari cu care putem să, să ajutăm pescarii. Deci este foarte important ca lumea acasă la dumneavoastră, în țara dumneavoastră, să înțeleagă acest lucru cât mai bine. Vă mulțumesc și aștept cu nerăbdare întrebările dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, pentru această intervenție. Să trecem imediat la dezbaterea cu membrii Parlamentului care au cerut cuvântul. Anne McIntosh din Camera Comunelor are cuvântul maximum două minute, aveți cuvântul. I'd uh, like to thank uh, both you Aș dori să vă mulțumesc dumneavoastră în calitate de președinte și doamnei comisar pentru ocazia de a interveni și mă voi referi la temeiul legal. Mă bucur că doamna comisar a salutat contribuția noastră. Noi credem că nu ar trebui să redeschidem dezbaterea privind tratatul de la Lisabona. Recunoaștem competența exclusivă a Comisiei în acest domeniu. Am dori să avem o trecere în revistă strategică în ce privește politica europeană în domeniul pescuitului. Credem că este o cale potrivită să uh, ajungem la un acord cu Consiliul pentru a amenda uh, regulamentul care a funcționat până acum. Credem că aceasta este calea potrivită. Uh, și uh, în felul acesta uh, vom putea și să rezolvăm problemele pe care doamna comisar Damanachi le-a semnalat și le-am analizat și în camera lor zilor. Trebuie să uh, operăm în, bazându-ne pe tratatul de la Lisabona și sperăm ca propunerile privite pozitiv pentru că ele, într-un fel, concură cu concluziile doamnei comisar. Trebuie să creăm o bază științifică sănătoasă, inclusiv în ce privește uh, aruncarea în mare a stocurilor, respectiv uh, capturile uh, admise. Deci privim pozitiv uh, tratatul de la Lisabona, dar încercând să amendăm regulamentul. Mulțumesc. Doamna Ianceva, din partea uh, Parlamentului Bulgar. Благодаря. Mulțumesc. Doamnă comisar, Bulgaria susține propunerea unei reformări a regulamentului privind uh, politica comună în domeniul pescuitului și crede că este important să ținem seama de toate organismele regionale, să avem un schimb de bune practici și, de asemenea, să ne bazăm pe cercetarea științifică este important să organizăm o cooperare de succes între toate statele din uh, jurul Mării Negre. Este important să ținem seama de faptul că Marea Neagră este o uh, mare în care operează și state terțe și este important să dispunem de o bază de date în legătură cu exploatarea faunei maritime din Marea Neagră, trebuie să colectăm uh, date științifice. De aceea noi nu suntem de acord cu o reducere automată a uh, capturilor maximale permise cu 25%. Credem că ar trebui ca uh, randamentul maxim durabil uh, să uh, fie diminuat până în 2015. Dar noi, rezolvând această problemă, vom putea să îi determinăm pe actorii din acest sector să fie mai responsabili. De asemenea, trebuie redusă birocrația. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Doamna Miranda din Parlamentul European are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i pun doamnei comisar o întrebare. Am mai pus-o de mai multe ori în diversele vizite în, în Galiția. Uh, este vorba de recunoașterea pescu- pescuitului artizanal și al pescuitului de fructe de mare. Conform politicii europene comune, se pune problema recuperării populațiilor de pești și a habitatului, se pune, dor, se pune problema dorinței de pescuit uh, durabil, bazându-se pe cerințe de mediu și socială. De aceea mă refer la lipsa de recunoaștere a pescuitului costier, a pescuitului artizanal și a pescuitului de fructe de mare, care asigură uh, independența în Galiția și în Bretania. Lipsește recunoașterea specifică juridică în cadrul propunerii. O recunoaștere pe care vi-l transmitem prin avizul pe care îl facem la comisia noastră uh, și prin raportul a cărei raportoare sunt de dezvoltare regională. Lipsa de recunoaștere a pescuitului artizanal, deși doamna comisar se susține că este sigură că va fi recunoscut de alte politici indirecte, ne preocupă. Pentru că asta este foarte important pentru acest sector în Galiția, de exemplu. Acum un an și jumătate, la Corunia s-a semnat o declarație, declarația de la Corunia, care punea pescuitul artizanal în uh, esența acestei reforme, pentru că organizațiile de pescuit uh, artizanal doreau să acționeze în comun și acolo reieșea ideea că Fondul European de Pescuit trebuie să aibă măsuri de susținere măsuri de bază minime pentru ca acest tip de pescuit să fie protejat. Oare, doamna comisar, în negocierile cu Parlamentul și cu statele membre va propune din nou ca în fondul acesta să existe o sumă minimă pentru pescuitul artizanal? Mulțumesc mult! Are cuvântul domnul Alonso din Congresul Deputaților din Spania. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnă comisar. În primul rând, Vrem uh, să mulțumim pentru această prezentare. Uh, politica de pescuit uh, are aspecte pozitive, dar nu mă voi referi la ele acum pentru că am doar două minute și mă voi referi la cele negative. Noi din grupul socialist, din Parlamentul Socialist, ducem lipsa faptului că dimensiunea socială a sectorului de pescuit nu este avută în vedere în acest document. Se acordă prea puțină atenție uh, și efectele unor măsuri sunt evaluate prea puțin. Trebuie să recunoaștem că situația resurselor pentru pescuit s-a îmbunătățit cu măsurile luate în ultima vreme, dar unele dintre criteriile incorporate cu care suntem de acord ar trebui să se aplice cu mult mai multă flexibilitate, cu mult mai multă gradualitate pentru ca să nu aibă asemenea efecte negative asupra economiei și ocupării forței de muncă dintr-unele zonele din țara noastră. Aș dori să vă rog să aveți în vedere, mai ales dacă ne gândim la randamentul maxim uh, durabil, dacă s-ar putea lungi termenul prevăzut în documentele inițiale pe care le avem în fața noastră, apropo de eliminarea capturilor aruncate în mare ar trebui să ne apropiem de acest obiectiv cu care suntem de acord într-o manieră mai treptată. Și de aceea vă noi credem că un termen de zece ani ar fi corect, raționabil, pentru, rațional, pentru ca efectele să nu fie negative. Și nu în ultimul rând, apropo de, de cotele transferabile, cred că este pozitiv pentru flota care pescuiește în larg și în largul mării, însă pentru Spania este um, dacă ar fi aplicată în general în Spania, ar însemna niște pericole pentru flota costieră și pentru flota uh, artizanală. Deci trebuie să găsim o procedură care să excludă uh, să rămână acest la competența statelor membre. Mulțumesc foarte mult, domnul Nilon din Finlanda. Domnule președinte, stimați colegi, stimate domnule comisar, în Finlanda putem susține liniile principale ale acestei propuneri și ne bucură faptul că doamna comisar a menționat subiectul regionalizării, pentru că noi cu toții îl susținem. Trebuie să uh, ne străduim însă ca regionalizarea să funcționeze în practică. Regionalizarea uh, trebuie să beneficieze de un regulament care să permită o marjă de acțiune suficient de mm, largă pentru ca tehnicienii în acest domeniu să poată să acționeze și de asemenea actorii direct interesați pe plan regional să poată să acționeze acționeze. Pentru că eu când uh, am plecat de acasă din partea occidentală a Finlandei, uh, exista o pătură de gheață în uh, Marea Baltică și la sol o jumătate de metru de zăpadă, deci condițiile pot să fie destul de dificile și trebuie să ținem seama de ele. În ce privește concesiunile eh, transferabile, de asemenea, statele membre trebuie să decidă dacă vor introduce acest sistem, mai ales în ce privește pescuitul artizanal. Pentru că aceste scheme TFC au funcționat uh, bine, dar există uh, și uh, zone în care modelul general nu se potrivește. De aceea trebuie să vedem cum funcționează obligațiile de debarcare în zona Baltică ne dorim ca aceste cerințe să nu fie dificil de implementat în pescuitul pe scară mai puțin extinsă. De asemenea, nu trebuie create poveri administrative um, ineficiente, pentru că altfel pe coasta Finlandei nu o să mai întâlnim pescari. La Garcia Iero din Parlamentul European. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să Vă felicit pentru această inițiativă și să urez bun venit tuturor colegilor din diversele parlamente naționale. Cred că această reuniune arată că activitatea în comun este în beneficiu tuturor. Am o întrebare pentru doamna comisar. După cum știți, poziția pe care o are delegația spaniolă în Parlamentul European este pozitivă față de reformă deși avem unele obiecții, dar cooperăm uh, uh, pe, asupra raportului final și ne preocupă această problemă. Obiectivul uh, reformei nu este unic și exclusiv. Cred că nu e vorba numai de un uh, obiectiv de mediu, există de fapt un obiectiv economic și un obiectiv de mediu. Toate trei sunt obligatorii pentru dezvoltarea reală a unei politici comune de pescuit, dacă realmente vrem ca acest lucru să fie posibil și trebuie să facem acest lucru dialogând cu sectorul de pescuit, pentru că altfel are să fie o reformă pe hârtie, după părerea mea. Dar pentru a putea realiza această reformă și pentru ca ea să nu fie un eșec, mai ales că suntem de acord în ceea ce privește supracapacitatea flotei sau pescuitul ilegal și nedecarat, deci o serie întreagă de teme aduse în discuție, cum ar fi și aruncarea capturilor în mare. Deci trebuie încet, încet uh, să punem aceste măsuri uh, în practică treptat pentru că lucrurile nu pot fi abordate la fel pentru Mediterana și pentru restul uh, Europei. Deci flexibilitatea este foarte importantă în momentul în care se pun în practică metodelor și mai ales dacă vorbim de calitate, de consumator, consumatorul european consumă o mare parte din pește provenit din uh, import, 67%, deci uh, se uh, trebuie să ne gândim și nu are aceleași garanții ca peștele pescuit de europeni. S-a recunoscut că s-au sporit uh, sumele destinate pescuitului, dar mi se pare că sunt insuficiente pentru o reformă atât de ambițioasă și vă întreb ce alte mecanisme uh, există, pentru că e vorba de două crize, nu numai de criza sectorului. Ce putem face ca aceste fonduri să facă față unei preocupări care este fundamentală și anume pot, potențarea pescuitului costier, a pescuitului artizanal, pentru ca să se poată menține acolo și mediul marin și mijloacele de câștigare a existenței. Mulțumesc foarte mult! Ar fi imposibil să dăm restul celorlalte persoane. Uh, doamna deloc din Franța, vă rog să vă respectați timpul, maxim două minute. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. În numele Bretaniei vreau să spun că nu suntem de acord cu propunerea dumneavoastră de reformă în cel puțin în mare parte, pentru că orientarea este profund liberală. În Franța uh, s-au dispărut o serie întreagă de vase, porturile sunt pustii și dumneavoastră spuneți că vreți să Uh, eliminați două treimi sau jumătate din uh, uh, vapoare și din pescari, din vase și din pescari. Urgența astăzi nu este supracapacitatea pescuitului francez. Urgenta astăzi este să păstrăm capacitățile existente la nivelul capitalului și al oamenilor, ca această activitate să supraviețuiască și spun foarte conștienți acest lucru. Se merge în ideea diminuării numărului de pescari și nu pentru renoi și nu vă gândiți niciodată la problema socială și la liberalizarea piețelor. Deci problema astăzi nu mai este suprainvestițiile ca în anii 90, 80-90, ci vasele au îmbătrânit, ele nu mai sunt adaptate la îmbunătățirea condițiilor de viață. Deci, ca să ajungem așa în marș forțat la randamentul maxim durabil mi se pare exagerat. E nevoie de mai multă suplețe, de flexibilitate, de di măsuri diverse pentru că diversitatea ecosistemelor impune măsuri diferite deci să nu mai vorbiți de pescari, doamnă, să mai vorbiți de pescari și nu de pești, de împărtăcirea resurselor comune, de gestiunea comună pentru a-i salva atât pe pescari cât și ecosistemele, cât și peștele. Au nevoie de încredere. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul domnul Rusu din Italia. Grazie. <clears throat> Grazie, comisario. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna comisar. Permiteți-mi să vă mulțumesc pentru uh, această uh, dezbatere. Vă mulțumesc și pentru deschiderea și curajul de care ați dat dovadă. V-ați referit la uh, atât la punctele comune, dar cât și la cele contro- controversate și ne-ați spus că sunteți pregătite să ascultați diferite opinii. Lucrurile trebuie să fie compatibile, dar Um, uneori nu trebuie să uităm că este vorba de o istorie de mii de ani în acest uh, domeniu. Trebuie, doar așa putem îmbunătăți uh, protecția mediului înconjurător și să protejăm resursele uh, de pește. Apoi nu trebuie să uităm de aspectul uh, social deci nu trebuie să, să facem uh, alegeri între diferitele uh, priorități și să uităm de aspectul social. Trebuie să ținem seama de asemenea de caracteristicile regionale, lucru care se aplică mai ales uh, zonei din Mediterana. Există diferite tehnici de pescuit, de exemplu tonul în Mediterana, există tehnici legate de pescuitul mixt. și avem nevoie de mai multă flexibilitate pentru a ajunge la randamentul maxim uh, durabil. Însă nici niciun sistem care nu face aceste diferențe uh, necesare nu va avea succes. Interdicția de a, de a arunca uh, capturile înapoi în mare este o idee foarte uh, interesantă, însă acest lucru uh, se poate adresa doar navelor mari de pescuit, dar nu reprezintă o posibilitate pentru pescarii de mici dimensiuni. Trebuie să ne asigurăm că drepturile de Um, transferabile să nu fie abuzată să nu fie folosită de bănci și așa mai departe. Să nu se implice tot mai, mulți, tot mai multe bănci în acest uh, sector care să devine din ce în ce mai capitalist. Este foarte bine să avem instrumentele necesare pentru uh, funcționarea acestei uh, piețe. Însă interdicția trebuie să se aplice peste tot la fel și poate Puteți să ne spuneți mai multe lucruri, doamne comisar, despre cum veți ține seama de toate aceste lucruri uh, diferite. Domnul Hudson din partea Parlamentului European. Constat că pot să mă declar de acord cu ceea ce a spus colegul din uh, Finlanda, dar și uh, doamna din Bretania. Ați uh, subliniat că Ehm, există particularități geografice în regiunile europene și aceasta este o realitate, într-adevăr. Deci eh, este nevoie de o descentralizare maximă. Acesta trebuie să fie obiectivul nostru în reformarea politicii comune în domeniul pescuitului, pentru că experiența din ultimii 30 de ani ne-a învățat că ea a fost uh, strict centralizată și um, nu s-a dovedit a fi eficientă această centralizare. Probabil că uh, nu vă miră că spun acest lucru. În principiu sunt de acord cu uh, anumite puncte de vedere um, ale Parlamentului Marii Britanii, mai ales a Camerei Uh, deputaților, pentru că este vorba despre o descentralizare și Scoția deja a avut anumite obiecții. Dar, doamnă comisar, Uh, situația în care ne aflăm este destul de nefericită. Atunci când spunem că vrem să facem ceva pentru a îmbunătăți lucrurile față de um, experiența trecută, pentru că, din păcate, uh, tratatul pe baza căruia trebuie să lucrăm nu ne permite să uh, um, operăm așa cum ar trebui. Trebuie să uh, încercăm să interpretăm tratatul astfel încât uh, să ne impunem voința politică, pentru ca în procesul de uh, codecizie să putem să ne apărăm politica în domeniul pescuitului așa cum ne-o dorim noi configurată. Acesta trebuie să fie obiectivul nostru. Mulțumesc, domnul Papa Giorgio, din Parlamentul Grec. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și doamnei comisar pentru munca depusă de dumnei până acum. Însă trebuie, desigur, să spunem de asemenea că ne-am fi uh, așteptat să există o perspectivă socială mai subliniată în această reformă, pentru că acest sector este un sector imens care, în care există foarte multe lucruri, foarte multe locuri de muncă. Doamna comisar s-a referit la diferitele rețineri și, și noi avem rețineri uh, în legătură, de, în legătură cu eficiența uh, reformei uh, propuse, mai ales în legătură cu randamentul maxim durabil și cu interdicția aruncării înapoi în marea capturilor. Știți foarte bine că la noi în, în țara noastră există 70.000 de vase, există foarte multe uh, sute mii de insule, deci uh, pentru un control eficient ar trebui să avem o infrastructură foarte, foarte largă. Deci, până la urmă, aceste controle nu, ar, nu s-ar afla într-o situație proporțională cu situația care dorește să fie combătută. Cred că Uh, și în acest uh, punct am avea nevoie de o politică care să țină seama de regionalizare. Însă, pentru a ajunge la acest lucru, nu trebuie să uităm de premisele necesare pentru ca sistemul respectiv să funcționeze într-un mod uh, eficient. Principial suntem de acord cu reforma dumneavoastră, dar după cum am spus avem mai multe rețineri, rețineri pe care le-am exprimat deja și știți foarte bine, domnule comisar, că nu este o întâmplare cele, pe, cele puse de noi pe hârtie, pentru că v-am transmis acest lucru de, de mult uh, timp. Nu aș dori să vorbesc foarte mult timp. Poate ați putea să ne spuneți câteva cuvinte despre pescuitul de coastă pentru a lua măsurile necesare pentru acest sector. Parlamentul European? Ferreira, Parlamentul European. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Suntem de acord cu multe din criticile exprimate despre globalizarea acestei propuneri de reformă. Doamna comisar, știți care sunt criticile pe care vi le aducem noi. Sunt două greșeli principale, în primul rând. Prima este să credeți că o politică de pescuit este doar o chestiune de conservare a rezervelor naturale nu este numai atât. Sigur că trebuie să fie și asta, dar mult mai mult decât atât. Iar ce propuneți dumneavoastră neglijează dimensiunea economică și socială. Și încă o greșeală, încercarea de a impune un sistem de concesii transferabile individuale ca un element obligatoriu. Spuneți că sunteți liberală din cauza acestei propuneri, vi se spune așa și nu vă considerați. Dar dacă nu sunteți liberală, că vreau să spun că vă prefaceți foarte bine. Propunerea aceasta uh, este uh, clar rezultatul unei viziuni liberale și dacă ar fi să facem o reformă care să se alinieze la nevoile cu care ne confruntăm, cred că atât la nivelul Consiliului cât și al Parlamentului ar trebui să se producă o schimbare profundă a acestei propuneri. Și încă am o întrebare. Spuneți, doamnă comisar, că 80% din vase uh, ar fi excluse din sistemul drepturilor individuale transferabile. Vă întreb, e vorba de volumul de pește care ajunge pe țărm, știți exact cât ar fi în procente? Și încă o întrebare, Comisia este gata să-și revizuiască definiția foarte îngustă, care nu se aliniază la realitate a pescuitului pe scară mică și mai ales sunteți gata să includeți în definițiile dumneavoastră pe lângă dimensiunea vasului, chestiuni cum ar fi cât de aproape de țărm se pescuiește, cât de mult se stă pe mare, cât de selectiv este echipamentul de pescuit, uh, Uh, unde se va consuma peștele, va fi consumat proaspăt sau nu, chestiuni care țin de caracteristicile economice ale unității de producție și încă o întrebare, doamnă, că se referă și va fi ultima întrebare, domnule președinte, Comisia propune pedepse pentru statele membre care nu transmit datele pe care trebuie să le transmită. Comisia este gata sau nu să includă participarea Comisiei în cheltuielile pentru colectarea datelor? Pentru că noul tratat de la Litabona introduce acest lucru. Comisia nu poate uh, cere să aibă competențe exclusive și să impună costurile politicilor asupra uh, statelor membre. V-ați depășit timpul, domnule Ferreira, mai avem opt intervenienți și trebuie să-i dăm și, doamne comisar, timpul să răspundă. Deci o să acordăm ultima dată cuvântul, iar cei la 6-7, dacă doresc, o să-i transferăm la următorii oratori pentru oratorii de la diversele grupuri de lucru domnul Ciosikovski din Senatul polonez. Dziękuję, panie przewodniczący. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă Uh, ne gândim la ceea ce se gândește în Parlamentul polonez. Noi, în esență, susținem această propunere de reformare, dar există o serie întreagă de detalii în legătură cu care avem rezerve. Și uh, vorbesc și uh, aici de, în numele unor organizații ale pescarilor polonezi care au uh, îngrijorări în legătură cu interdicția de uh, aruncare în mare a capturilor. Trebuie să uh, vedem cum introducem o asemenea prevedere. Uh, ei de asemenea susțină pescuitul tradițional. Micii pescari nu își pot permite să dispară ei trebuie să continue continue să pescuiască pentru a-și câștiga existența și dacă uh, ne gândim la problemele lor. Ei uh, văd o serie de um, amenințări în aceste propuneri. Deci, cred că anumite prevederi nu ar trebui să fie obligatorii. Iar dacă ne gândim la competitivitatea Uniunii Europene, trebuie să introducem noi reglementări, prevederi, dar uh, fără să ținem seama de aspectele um, de competitivitate. S-ar putea să pierdem pe plan global. Uh, trebuie să um, îi ascultăm pe pescarii noștri. Doamna comisar a vizitat Polonia și a stat de vorbă cu uh, pescari din Polonia. Sper să ține seamă de uh, observațiile făcute. Iar în ce privește etichetarea, uh, consumatorii sunt interesați să existe etichete precise. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Cred că acum o să-i dăm cuvântul doamnei comisar ca să răspundă la întrebările care au fost puse Doamna comisar, vă mulțumim foarte mult, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc că sunteți un președinte atât de eficient. Am să încerc să răspund pe scurt pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție și urmează și raportorii. Vreau să clarific câteva lucruri, dar în primul rând aș vrea să salut și să mulțumesc pentru toate intervențiile. Au fost substanțiale și mi, mi se pare că parlamentele național au citit propunerea, au analizat-o, iar acum avem maturitatea necesară să o discutăm și să o negociem cât mai bine cu putință. Vreau să clarific în primul rând că trebuie să lucrăm în cadrul tratatului de la Lisabona. Nu e aici ideea să discut cum putem să modificăm tratatul. Parlamentul, Parlamentul European, Parlamentele Naționale, parlamentare au dreptul să aibă opinii personale uh, și pot să facă ceva în acest sens, dar eu vreau să vă rog să vă concentrați pe reformă. Reforma eh, este în cadrul tratatului, este salutăm toate propunerile dumneavoastră, chiar și cele negative, dar în cadrul uh, propus de tratat, eh, rolul Comisiei este să fie gardianul tratatelor, deci eu nu discut tratatul solicitați flexibilitate pentru statele membre ca ele să facă față situațiilor diferite cu care se confruntă. Aș dori să fiu de acord cu toții că situațiile sunt realmente diferite din Finlanda, de exemplu, până în Bulgaria sau în Polonia sau în Marea Britanie sau în Italia sau în zona mediteraneană. Înțeleg acest lucru. Deci, ia, asta e propunerea pe care am făcut-o Asta încercăm să facem cu regionalizarea și cu propunerea de descentralizare. Încercăm să epuizăm latitudinea pe care ne-o dă tratatul ca să permitem statelor membre să ia diverse hotărâri. S-a discutat despre măsurile tehnice. Dacă se adoptă această propunere, toate măsurile tehnice pot fi introduse la nivel regional, ceea ce este o mare schimbare știu că foarte mulți dintre dumneavoastră doriți mai mult, că foarte mulți dintre dumneavoastră vreți o propunere mai ambițioasă, dar vă rog să nu subestimați propunerea existentă, pentru că toate regulamentele care se referă la măsuri tehnice din zona Baltică vor fi puse în aplicare de către statele membre dacă sunt de acord, firește. Ce se întâmplă dacă nu sunt de acord? Dar eu cred că, de exemplu, gândindu-ne la zona Mării Baltice, acolo există o cultură, o mentalitate a cooperării și cred că putem să facem pași în acest sens. E foarte important pentru state membre ca Germania, ca Polonia, ca Finlanda, statele membre pot să discute și să hotărască ele însele, ceea ce e foarte important. Putem să mergem mai departe, sigur că da. Aș dori să mergem mai departe dacă tratatul ne permite. Vreau să spun acest lucru foarte clar. Am primit deja contribuția Marii Britanii, reprezentanta case, Camerei Lorzilor a spus deja ce avea de spus, o vom evalua și vom încerca să, și dacă avem oarecare latitudine, aș vrea să accept această propunere și aș vrea să accept toate propunerile dumneavoastră dacă sunt compatibile cu tratatul. O să acordăm mai multe puteri uh, organismelor de consiliere consultative regionale. Salutăm această idee și o să fie și pentru Marea Neagră un asemenea Consiliu Consultativ, uh, dacă e posibil. Și cred că va fi posibil asta în privința regionalizării. Să trecem acum la altă chestiune care este controversată și anume supracapacitatea. Supracapacitatea. Există sau nu? Franța a pus această întrebare. Hai să vedem, dacă ne uităm la Bretania și la pescuitul costier, nu există supracapacitate. Nu știu exact care e situația, dar am fost acolo și am văzut exact ce se întâmplă, că nu există supracapacitate. Dar discut, dacă discutăm despre flota franceză, nu mă refer numai la pescuitul costier. Avem un număr mare de vase franțuzești, deci vase uriașe care sunt uh, proprietatea uh, unor mari armatori, nu de a unor pescari săraci. E vorba de vase care au fost construite cu banii uh, contribuabililor, milioane de dolari, deci vorbim despre ele. Nu vorbim despre pescarii săraci și uh, embarcațiunile de mici dimensiuni. Deci dacă, de exemplu, o să facem scutiri pentru uh, vasele de mici dimensiuni de la sistemul de concesiuni, o să facem uh, concesiuni, o să scutim 80% dintre embarcațiuni. Dar 60% dintre capturile care ajung pe țărm vor fi incluse în sistem pentru că 60% din capturile care ajung pe țărm uh, provin din 12, 20% din vase liberale sau nu, asta este realitatea. Asta este realitatea și nu înțeleg cum socialiștii sau comuniștii sau oricare or fi ei, care liberalii, nu înțeleg că 20% din embarcațiunile noastre sunt cei care uh, aduc pe țărm 60% din capturile care ajung pe țărm. Deci cam așa o să acționez. O să încerc să găsesc un tratament uh, special pentru vasele de mici dimensiuni și putem discuta care este cel mai bun tratament pentru aceste embarcațiuni, dar nu pot să am același tratament pentru vasele mari. Asta este concepția noastră. Există discuție aici apropo de definiția unei embarcațiuni de mici dimensiuni. Până acum definiția noastră este cam îngustă. E, se referă la lungime, se referă la tipul de echipament existent, deci vorbim de 12 metri, un vas de 12 metri și uh, numai echipament care e prietenos cu mediul și care nu este acționat uh, mecanic. Unii spun că ar trebui să avem o definiție nouă Vreau să vă spun că nu accept acest lucru pentru câteva motive pe care le voi explica. În primul rând, avem nevoie de o definiție foarte clară și ușor de controlat. De exemplu, există sugestii pentru a avea definiții referitoare la uh, zona în care pescuiesc acești oameni sau la cât de departe de țărm pescuiesc. Dar cum putem controla așa ceva? Există deja o mulțime de probleme uh, referitoare la interzicerea aruncării capturilor în apă pe care nu le putem controla și trebuie să recunosc acest lucru. Deci nu mai putem adăuga alți parametri și încă o problemă. s-ar putea să existe fonduri speciale și tratament special pentru embarcațiunile de mici dimensiuni. Conform acestei definiții, acest tratament special uh, se va aplica la 80% din embarcațiunile noastre. Dacă lărgim însă această definiție, atunci o să ajungem la 90% dintre embarcațiuni. Asta înseamnă că de fapt nu există o politică comună. 90% dintre embarcațiuni înseamnă că nu e nu mai valabil nimic. Asta încerc eu să vă convin că trebuie să menținem definiția pe care o avem. Ce se va întâmpla cu vasele de mici dimensiuni? a fost o propunere să uh, alocăm niște bani în mod special pentru vasele de mici dimensiune, mici dimensiuni. Mm, sigur, dacă propunerea ar veni de la Comitetul Regiuni, Comisia pentru uh, Regiuni, Dezvoltare Regională a Parlamentului, sigur ar fi binevenită. Uh, dar uh, foarte multe state membre nu sunt de acord cu această idee de a avea tratament special pentru uh, unitățile de pescuit uh, de mici dimensiuni. Deci avem nevoie de o marjă de manevră și de negociere și vorbesc foarte cinstit cu dumneavoastră. Asta este situația și dumneavoastră veți hotărâ. Eu o să propun uh, ceva, dar dumneavoastră o să hotărâți. Deci dumneavoastră o să luați uh, hotărârea președintele comisiei în plenară, în sfârșit dumneavoastră o să luați o, deschis, o decizie, deci sunt foarte onestă cu dumneavoastră. Dacă există o soluție mai bună, hai să o găsim. Dar deocamdată avem vase de mici dimensiuni, iar din reforma sistemului de concesii de pescuit transferabile reiese o finanțare mai bună pentru el și vorbim de 80% dintre embarcațiunile de pescuit. Uh, iar acum dacă vorbim despre aceste concesii uh, transferabile de pescuit, nu vrem ca băncile să intervină aici, nu vorbim despre acest lucru, vorbim despre armatori. Este absolut clar. Vorbim despre concesiuni vorbim despre guverne și guvernanță și de proprietatea publică asupra stocurilor de pescuit. Pe o perioadă de timp uh, se dă dreptul de pescuit unui armator Asta e propunerea noastră. Trebuie să alegem. Vrem ca statele membre să pună în aplicare acest lucru, această prevedere așa cum vor sau vrem niște clauze de salvgardare, niște garanții mai clare. Sigur că aștept amendamentele dumneavoastră, putem să discutăm pe ace, marginea acestei, dar nu vorbim de bănci, absolut nu. Absolut nu, băncile nu au ce să caute aici, nu vorbim de fonduri, nu vorbim de... Vorbim de armatori și de dreptul lor de a comercializa în condiții foarte stricte. Asta este propunerea, dar firește o să vedem ce o să zică Consiliul și Parlamentul până la urmă. Birocrația și sarcinile administrative sunt de acord cu uh, toate propunerile de reducere a birocrației. Dacă aveți amendamente, vă rog să mi le adresați. Voi fi foarte fericită să le accept. Uh, aruncarea mare a capturilor. Știu că avem nevoie, înțeleg că e nevoie de o perioadă de timp, uh, avem nevoie de o propunere realistă, accept propunerile dumneavoastră, cred că putem găsi un teren comun, cred că putem găsi uh, o perioadă de timp pentru a pune în aplicare interzicerea aruncării pentru pescuitul mix. Haideți să găsim o soluție. Ce se întâmplă în Mediterana? În Mediterana ce se întâmplă este următorul lucru. Nu, nu se aruncă foarte multe captori în apă, pentru că, pentru că pes, pescăriile sunt cele mai multe pescării mixte, deci vorbim de pescuitul mix și nu se face aruncare în mare. Aruncarea în mare, în cantități mare, se face în Marea Nordului. Dar eu vin din Mediterana și pot să vă spun că în Mediterana, vă spun deschis, noi mâncăm puier de pește avem o, pești, o piață pentru puiet. Nu lăsăm să crească peștele foarte mult, noi mâncăm peștele mic. Asta e problema, nu? De aceea în Mediterana există această atitudine negativă pentru a evita aruncările în mare, pentru că există uh, o piață pentru puietul de aibă viețuitoare marine. În momentul în care stocurile sunt într-o stare proastă, trebuie să lăsăm stocurile să se reproducă. Au dreptul să se reproducă, domnule. Deci vă rog să înțelegeți foarte mult că asta este problema, trebuie să colaborăm. Bun, haideți să găsim o soluție practică. Sunt de acord cu acest lucru, dar trebuie să colaborăm pentru a pune uh, capăt acestei piețe pentru puietul de pește. Și aici salut orice propunere referitoare la pescuitul mix din Franța, din Italia. Am fost în Italia, am discutat foarte mult cu ministrul italian, sper că și în Spania și în Franța o să avem aceeași, dar să găsim o soluție ca să nu mai mâncăm puie de pește, aș vrea să o aud. Și încă o ultimă observație despre bani și finanțare. Cred că noi în cu noile instrumente care se referă la finanțare, încercăm să facem următorul lucru. Încercăm să alocăm mai bine banii pentru a ajunge la rezultate mai bune. Cam asta e ideea generală. Nu spunem că nu o să modernizăm flota. O să dăm bani pentru modernizarea flotei, dar nu pentru sporirea supracapacității. Asta înseamnă că nu o să dăm bani pentru mari armatori, ci vom da bani pentru selectivitatea echipamentului, pentru măsurile de siguranță pentru lucrători. Am înțeles că lipseau uh, legii referitoare la siguranța lucrătorilor pe mare. Vă să ne să asigurăm pregătirea profesională mai bună, învățământul profesional mai de calitate pentru dar pentru lucrătorii de pe mare, dar nu pentru vase din ce în ce mai mari, așa cum se făcea în trecut, pentru că nu mai putem să facem acest lucru. Banii contribuabililor sunt foarte prețioși și chiar dacă am dat bani din ce în ce mai mulți, nu o să reducem supracapacitatea, pentru că asta a fost de fapt problema. Am dat aproape un miliard de euro în ultimii zece ani și suntem la a, același plafon de capacitate, poate puțin mai mult. Deci trebuie să găsim alte mijloace. Ce o să facem? O să uh, ajutăm unitățile de pescuit să facă față perioadei de tranziție. Nu e adevărat că nu ne pasă de pescari. Poate că nu sunt eu bună, nu mă pricep să comunic foarte bine, nu știu să comunic acest lucru, dar regulamentul de bază uh, Uh, regulamentul pentru etichetarea pentru piață, regulamentul pentru introducerea finanțării pentru organizațiile de producători, pen pentru alte organizații. Există, există în legislație. Poate că, așa cum spuneam, nu știu eu să comunic bine, dar să vă dau niște exemple. Anul acesta, o să acordăm industriei pescuitului 134 de milioane de euro în plus pentru că am ajuns la randamentul maxim durabil pentru anumite stocuri de pește. Deci ajunge la pescarii din Mediterana, la cei din Franța, la pescarii din zona Baltică, E vorba de cod, de anșoa și de alte, so, alte specii de pește. De ce s-a întâmplat acest? Pentru că a fost comisia bună sau rea sau generoasă sau negeneroasă. S-a întâmplat pentru că am ajuns într-o situație mai bună. Deci haideți să colaborăm ca să punem mâna pe banii ăștia în plus. Imaginați-vă câte milioane, câte locuri de muncă se pot genera dacă vom continua cu această gestiune bună a situației. Deci cred că avem nevoie de bună colaborare pentru a găsi modalități de a ajuta pe pescari. Vin dintr-o țară și cred că știți acest lucru. Dintr-o țară care se confruntă cu mari probleme din cauza crizei. Știu cât de proastă este situația. N-am venit de pe lună. Grecia este în mijlocul unui ciclu deci înțeleg foarte bine care sunt problemele, dar singura manieră de a rezolva problem, problema și de a nu continua lucrurile așa cum au fost până acum, pentru că nu e bine pentru majoritatea pescarilor noștri, este să facem niște schimbări reale. Este singura cale. Salut uh, intervențiile dumneavoastră. Am vorbit foarte mult, domnule președinte, mă scuzați. Sper că o să-mi transmiteți uh, propuneri scrise, amendamente la regulament și orice alte uh, propuneri aveți, poate, domnule președinte, le vom putea discuta împreună și sper că veți lua inițiativa să mă mai invitați dată înainte de faza finală și veți mai invita încă o dată și parlamentele naționale. Vă mulțumesc, doamnă comisar, spune președintele, și vom continua pe această cale. Vă mulțumesc. Să continuăm. Întotdeauna suntem în criză de timp, după cum știți foarte bine, și vom începe acum cu primul grup de lucru, reforma regulamentului de bază și îi voi da cuvântul doamnei Ulrike Rodust. Este raportorul pe această temă și va avea la dispoziție zece minute, iar apoi o să ascultăm întrebările. Avem 20 de întrebări adresate doamnei Rodus, așa încât o să încercăm să menținem uh, bine timpul. Președintele trebuie să facă acest lucru ca să nu depășim timpul. Doamna Rodu, să aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Doamnelor și domnilor, mă bucură faptul că astăzi pot discuta cu atât de mulți experți reforma uh, politicii de pescuit comună. Politica comună de pescuit în trecut a fost hotărâtă în mod exclusiv de partea executivă. Comisia Europeană și guvernele statelor membre împreună au organizat această politică și nu este niciun secret faptul că această politică nu a avut, nu s-a bucurat de foarte mari succese și motivele sunt numeroase. Unul dintre ele este poate faptul că uh, guvernele și aparatul, uh, aparatele administrative în general nu-și doresc uh, schimbările în același timp, uh, guvernele nu au o atitudine foarte europeană. Însă o polit- această politică poate fi îmbunătățită doar dacă ține seama de privirea de ansamblu și se știe foarte bine că peștii nu respectă granițele naționale. Tocmai de aceea avem o politică de pescuit comună. Noi, aici, la Parlamentul European, în Comisia pentru Pescuit, suntem pregătiți pentru reforme. Dorim să acceptăm o reformă uh, curajoasă și implicarea Parlamentului European reprezintă o șansă unică pentru a ajunge la o pentru a obține o, o reformă foarte bună. Nu vom reuși acest lucru însă doar noi singuri. Avem nevoie de sprijinul dumneavoastră, avem nevoie de sprijinul uh, deputaților uh, europeni, dar și a deputaților naționali. Aș avea așadar o rugăminte. Doresc să vă rog să examinați ceea ce fac guvernele naționale, pentru ca acestea să nu-și urmărească întotdeauna doar interesele naționale, ci să lucreze și în sensul unei politici comune europene. Aș avea să vă spun câteva lucruri despre ce se va întâmpla de acum înainte din punct de vedere al procesului legislativ. La începutul lunii mai îmi voi prezenta rapor- raportul meu care va conține amendamente concrete aduse propunerilor de regulament. După aceea, colegii mei vor înainta amendamente și eu, în calitatea de raportor, voi încerca să găsesc un, un bun compromis. Apoi, în uh, iunie, vom vota în Comisia pentru Pești. Și primul pas îl reprezintă din partea mea redactarea unui document de lucru în care mi-am schițat ideile proprii. Acest document uh, trebuie înțeles ca fiind o bază, un punct de plecare în aceste discuții, nici mai mult, nici mai puțin. Aștept cu nerăbdare toate criticile, toate remarcile pe care le aveți, tocmai pentru a putea redacta un raport cât mai bun. Și în continuare aș dori să vă prezint pe scurt cele mai importante elemente ale documentului meu. În acest document fac 35 de propuneri concrete care sunt numărate și sunt uh, îngroșate. Acum, în ceea ce privește randamentul maxim durabil, cred că ar trebui să fim realiști și să nu ne pierdem în același timp ambiția. Aș propune, drept urmare, ca țelul regulamentului uh, acesta să fie următorul. Masa uh, biologică trebuie să crească la acest uh, nivel al randamentului maxim durabil. Drept urmare, a modificat puțin formularea propusă de comisie. Stocurile uh, ar trebui să crească până în anul 2015, acolo unde acest lucru este posibil din punct de vedere biologic, pentru că pentru anumite stocuri acest lucru nu este posibil din punct de vedere biologic, deci nu ar trebui să stabilim niște obiective nerealiste. În același timp, regulamentul de bază ar trebui să fie uh, cât mai concret și cât mai obligatoriu posibil. Propun drept urmare ca ca rata de, de mortalitate a peștilor să fie redusă până în anul 2015. Acest lucru trebuie să fie obligatoriu menționat în acest regulament. Anul 2015 este realizabil pentru toate randamentele maxime durabile. Ar fi o abordare realistă pentru că cu cât, se, cu cât se recuperează mai repede aceste stocuri, cu atât va fi mai bine. Desigur, cotele uh, Uh, vor trebui uh, reduse pentru anumite uh, stocuri, pentru anumite stocuri reducerea va fi chiar drastică. Unele stocuri trebuie să fie sprijinite din punct de vedere financiar în această perioadă de tranziție, pentru că nicio unitate de pescuit nu ar trebui să fie închisă ca urmare acestor măsuri. În ceea ce privește interdicția de aruncare înapoi în marea capturilor. O asemenea interdicție este rațională, pentru că dacă se face acest lucru, cantitatea um, capturată este, va fi mai mare și doar așa vom putea avea o gestionare adecvată. Cu toate acestea, o o asemenea interdicție trebuie să fie realistă și nu, să, să nu devină contraproductivă. Propun drept urmare ca această interdicție să fie introdusă în mod uh, uh, treptat. Pot exista astfel planuri multianuale care să uh, permită pescarilor, să, se unităților de pescuit să se adapteze. În plus, pentru pescările care uh, dovedesc faptul că o asemenea interdicție ar fi contraproductivă, să existe anumite excepții de la regulă. De exemplu, ca partea aceste excepții să, fie, să facă parte din această reformă sau să fie introduse după adoptarea reformei prin acte delogate. Ceea ce este important este să existe principial o interdicție um, exprimată și apoi regulile să fie diferențiate de la specie la alta. În documentul meu de lucru fac câteva propuneri și în legătură cu cotele, împărțirea cotelor între diferitele statele membre. Aceste propuneri trebuie privite ca fiind punctul de plecare în discuția pe care o vom avea. Împreună cu Consiliul va trebui să încercăm să ajungem la un sistem uh, rațional și corect. Și acum, tema cea mai controversată, uh, concesiunile de pescuit transferabile. Cred că în acest punct trebuie să găsim soluții inteligente. Este o realitate uh, faptul că există argumente pentru cote individuale și spun acest lucru în mod conștient, cote individuale și nu cote individuale transferabile. Respectarea acestor cote poate fi uh, controlată mai bine de fiecare stat uh, în parte, dacă există cote individuale și nu cote totale pe stat. În asemenea state, în acea situație, statul uh, poate include toate pescăriile, lucru care nu se întâmplă întotdeauna și există și o altă problemă pentru că pescarii încearcă întotdeauna până la închiderea unei pescării să captureze cât mai mult pește chiar și în uh, condiții proaste de, vre- de vreme, încearcă să iasă pe mare și să, uh, să prindă pește. Însă, dacă există cote individuale, atunci pescarul poate hotărâi exact cum poate folosi această, această uh, situație cât mai bine. Acum, flexibilitatea. Uh, flexibilitate. Aceasta ar trebui să fie obligatorie doar dacă există o supracapacitate și dacă statul membru respectiv nu face nimic pentru a reduce această supracapacitate. În primul rând, uh, Capacitatea ar trebui să fie definită din nou. Din nou. Capacitatea ar trebui să, să însemne capacitatea de a prinde pește. În acest moment, capacitatea se definește pe baza lungi, lungimii vasului, volumului și puterii motorului și așa mai departe. Însă capacitatea de a prinde pește depinde uh, foarte mult și de echipamentul folosit pe vasul respectiv. Apoi, al doilea pas ar fi evaluarea pescărilor. Acolo unde există supracapacități masive, ar trebui să fie introdusă o obligativitate de reducere a acesteia. În uh, multe cazuri, un uh, mijloc simplu ar fi pur și simplu introducerea unei, unei asemenea sistem pe bază de concesiuni, concesiuni de pescuit transferabile. Dacă un stat uh, dovedește faptul că poate reduce capacitatea fără aceste concesiuni transferabile, atunci ar putea fi exceptat de la introducerea acestui sistem de concesiuni. Deci sunt așadar pregătită să nu uh, iau în vedere un sistem obligatoriu de concesiuni de pescuit transferabile, însă doar cu condiția ca capacitățile să fie analizate și dacă acestea, în momentul în care există o problemă, sunt reduse. Apoi, următorul punct este regionalizarea și foarte important aici sunt planurile multianuale. Pentru a atinge obiectivele politice de pescuit comune, trebuie implicate trebuie implicat mai mult uh, actorii uh, afectați de aceste măsuri. Aș propune așadar ca actorii implicați, actorii importanți, să participe la redactarea planurilor multianuale de către uh, comisie consiliile respective ar trebui să aibă o, un rol mult mai important. Însă o premisă foarte importantă este că aceste consilii să fie reprezentative, să reprezintă uh, diferitele interese a muncitorilor și așa mai departe. Și expertiza economică, a, științifică acestor consilii, consilii trebuie să fie îmbunătățită. Cooperarea statelor membre ar putea să fie, pe de altă parte, coordonată de către Comisie. Comisia noastră va cere serviciilor noastre juridice să analizeze dacă putem merge mai departe în această abordare de regionalizare, pentru că eu sunt convinsă că uh, hotărârile trebuie luate în zonele de coasă, la fața locului și că nu putem rezolva toate problemele de aici, de la Bruxelles. Documentul meu de lucru are un capitol uh, dedicat în mod special Mării Mediterane și Mării Negre, pentru că situația de aici se, deosebe, se deosebește de cea din restul Europei. Stocurile de uh, pești sunt pescuite în apropierea coastelor. Există doar puține specii de pești care sunt uh, pescuite în același timp de mai multe state și structura flotei se, deoseb- se, de- se deosebește de structura flotei din Marea Nordului și din Atlantic și așa mai departe. Uh, Propunerea de reformă cred că ar trebui să fie îmbunătățită aici. Ar trebui să aducem măsuri concrete, suplimentare în ceea ce privește Marea Mediterană, de exemplu, um, o obligativitate a dovedirii existenței unei anumite rețele în zona respectivă și am avea nevoie de o politică mai ambițioasă de uh, promovare și sprijinire acvaculturilor. Și în concluzie, uh, Aș dori să spun foarte clar că sunt de acord cu toți cei care au luat cuvântul, uh, spunând că trebuie să ținem cont în mod deosebit de situația pescarilor mici. Dreptul mare, aș spune că am avea nevoie de uh, o nouă definiție. Ce înseamnă o, pes- o pescărie de mici dimensiuni și artizanală? la propunerea 22 din documentul meu de lucru, unde discut uh, des, tocmai despre această definiție, amintesc faptul că ar trebui uh, incluse alte criterii care să meargă dincolo de lungimea embarcațiunii, de exemplu mărimea uh, pescării, pescăriei respective și cât de mult pește se prinde și criteriile respective ar trebui să fie aceleași pentru toate statele membre. Aștept cu nerăbdare opiniile dumneavoastră astăzi, le aștept cu nărăbdare și dacă mi, le veți trimite în scris. M-am întâlnit cu, mult, cu mulți dintre dumneavoastră la mine în birou și m-aș bucura dacă m-ar vizita și mai multă lume. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Haideți să începem cu întrebările și vă rog încă o dată să respectați timpul, am să fiu foarte strict pentru că altfel o să depășim uh, timpul. Domnul Larson din Parlamentul. Mulțumesc. Înainte de toate, aș dori să spun că noi susținem propunerea doamnei comisar. Pentru că politica în domeniul pescuitului în Uniunea Europeană a dus până la urmă la uh, o supracapturare a peștilor. Dar noi trebuie să avem și o politică ecologică. Bineînțeles însă că uh, trebuie să acorzi prioritate ecologiei. Mulți neglijează importanța uh, acestei atitudini socioeconomice. Eu cred că protecția mediului înconjurător trebuie să se afle în centrul atenției noastre și până în 2015 trebuie să încercăm să creăm o politică durabilă în ce privește rezervele haleutice. Iar doamna comisar afirmă că acest lucru este posibil. În ce privește TFC-urile. Noi suntem de părere că uh, ceea ce ne-a prezentat raportoarea este corect. Este o chestiune care trebuie să fie decisă pe plan național. Interdicția aruncării în mare a capturilor. Uh, nu uh, trebuie să fie posibil uh, să bazezi pe rentabilitate în acest domeniu. De Parlamentul Austriac. Domnul Pierre Kerhuva din Parlamentul Austriac. Mulțumesc, domnule președinte. Stimată colegă Rodus, doresc să vă felicit pentru acest document ca o țară care consumă pește și se bazează pe acvacultură, dar nu are ieșire la mare, totuși trebuie să spun că această politică ne interesează și pe noi, mai ales în ce privește uh, randamentul maxim durabil. Și suntem de acord cu propunerea doamnei comisar Damanaki uh, ca până în 2015 aceste obiective să fie urmărite și atinse. Eu cred că ar fi bine ca aceste propuneri uh, conceptul de posibil din punct de vedere biologic să fie aplicat, iar în planurile de management pentru diversele specii de pește ar trebui să figureze. Dar obiectivul general până în 2015 merită să fie susținut. De asemenea, uh, noi dorim o reducere a supraexploatării și uh, până în 2018 ar putea să fie stabilit acest termen limită pentru adaptarea uh, flotei. Trebuie să avem o foaie de parcurs pentru ca aceste obiective să poată fi atinse. Observațiile dumneavoastră în legătură cu uh, pescuitul uh, artizanal pot să îl sprijin pentru că este un produs de calitate pe care pescuitul de mici dimensiuni îl oferă și Austria îl va susține și dorește ca acești pescari să supraviețuiască în Europa. Aș dori în final să mai spun că această directivă trebuie să uh, se bazeze pe criterii transparente și pentru acvacultură. Noi uh, le sprijinim uh, în vederea susținerii pescuitului european și pe viitor. Parlamentul European. Mulțumesc foarte mult. Am de spus doar două chestiuni în două minute. În primul rând, ceva care lipsește și ceva care nu funcționează. Ce lipsește din această reformă? Marea. Vorbim despre pescar, despre pește, despre instrumente, despre scopuri, dar nu vorbim despre mare și cred că trebuie să introducem marea, cu alte cuvinte trebuie să ne asigurăm că marea produce mai mult. Este un ecosistem, o abordare bazată pe ecosistem. Nu este numai o abordare bazată pe randamentul durabil maxim. Aici nu se spune nici măcar un singur cuvânt despre uh, condițiile necesare pentru ca marea să producă mai mult. De exemplu, dacă poți să te duci, de exemplu, când nu poți să pescuiești în zone în care nu poți pescui, poate să se înființeze o rețea de asemenea zone de-a lungul coastei, poate să fie un component care să se schimbe și cred că așa ceva lipsește în această reformă. Și al doilea punct, ce nu o să funcționeze, elementul care nu o să funcționeze, este un element care nu a fost deloc accentuat și anume faptul că aducem piața drepturilor transferabile uh, ca ceva care va reduce efortul de pescuit. Sigur, este o încercare de a face acest lucru, dar acolo unde s-a făcut această încercare, a avut efecte tragice, de fapt, a sporit concentrarea. S-a ajuns la o îndepărtare și mai mare de mentalitatea și cultura tradițională a pescuitului. Nimeni de la nivelul comisiei nu a răspuns la această întrebare. De luni de zile ne-a măsurat nimeni efectele benefice ale reducerii Uh, prin introducerea uh, acestor drepturi transferabile domnul Garcia din uh, Parlamentul Spaniol. Am trei întrebări apropo de ce ne-ați spus, doamna raportor. Pe prima temă, randamentul maxim durabil, vreau să spun încă o dată ceea ce deja s-a spus. Ni se pare că uh, situarea acestui randament pentru 2015 este de neconceput. Nu putem realiza acest lucru dacă nu sacrificăm radical elementele sociale și economice ale pescărilor din toată Europa. De aceea ni se pare prudent să amânăm uh, acest obiectiv până în 2020, așa cum reiese din acordul de la Johannesburg. Ne atrage atenția încă un element, și anume propunerea de regulament pentru că nu se menționează nicăieri posibilitatea de a gestiona efortul de pescuit. Dacă vrem să atingem obiective specifice pe termen mediu și lung, nu o să facem acest lucru cu un sistem de drepturi transferabile de pescuit. Asta poate să meargă pe termen lung, dar nu pe termen scurt. Credem că este important să includem conceptul de efort de pescuit și prima întrebare este oare necesar să introducem acest concept de efort de pescuit între măsurile, măsurile de conservare din articolul 7 al acestei propuneri de regulament? Și apoi n-am să mai spun nimic în ceea ce privește aruncarea capturilor în mare, s-a spus deja foarte mult. Mă bucur că se va aplica treptat, să sperăm că va fi așa și în ultimul rând drepturile de concesiuni transferibile nu suntem de acord cu propunerea Comisiei de a restrânge transferul între statele membre. Cred că este necesar ca gestiunea să se facă numai în cadrul pieței unice europene. Nu mai putem să susținem discriminarea acestui sector în, la nivel european. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Garcia doamna Herbieu din Senatul francez. Mulțumesc, domnule președinte. Pur și simplu când suntem cu toții de acord în ceea ce privește pescuitul durabil, totuși nu putem fi cu toții de acord asupra aspectelor economice și sociale. Pentru a atinge obiectivul pescuitului durabil trebuie să colaborăm mai bine cu oamenii de știință de toate facturile și cu pescarii. Sunt de acord cu cele spuse de domnul deputat european de abordarea mai ecosistemică a acestei probleme. Cred că ar trebui uh, să avem un nou model de expertiză, adică uh, specialiștii, cercetătorii trebuie să se adune. Foarte multe regiuni din Europa au adunat date la nivel local și regional, deci ar fi de dorit pentru Comisia Europeană să favorizeze dezvoltarea acestor uh, acțiuni de împărtășire a expertizei, poate în felul acesta stabilim și regularitatea colectării de date. Trebuie să folosim mai mult inițiativele de cercetare deja existente. Cred că și la mine în țară există asemenea uh, inițiative, pe unde oamenii de știință există chiar la bordul vasului. Sunt foarte multe exemple de bune practici care vin din comunitățile de pescuit și au dus la schimbări pozitive, mici, dar reprezentative în anumite locuri și pentru anumite specii. De aceea mi se pare necesar să cerem uh, reducerea aruncărilor uh, capturilor în mare, dar să nu fie totală, poate semnificativă, dar să se facă progresiv după cum știți, cauzele aruncării în mare sunt multiple și cere răspunsuri diferențiate și foarte bine țintite. Aș dori să se facă un studiu de impact foarte profund pe această temă. Putem propune măsuri tehnice mai bine adaptate, mai selective, gestiunea spațiotemporală pentru fiecare teritoriu sau pentru fiecare pescărie, cote pentru anumite specii, deci flexibilizarea criteriilor în ceea ce privește uh, dimensiunea uh, și lățimea embarcațiunii uh, respective. Deci nu e numai un slogan. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul doamna Lovin din Parlamentul European. Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi din întreaga Europa, cred că avem acum ocazia să dăm curs așteptărilor cetățenilor europeni vis-a-vis -vis de această reformă. Ei își doresc ca mările și oceanele să nu fie golite de uh, fauna marină, ci să fie sănătoasă. Uh, dorim să sărăcim ecosistemul marin, ne dorim stocuri de pește în uh, ape sănătoase Consumatorii își doresc acest lucru. Noi eh, importăm acum mai mult de 60% din peștele care este consumat în Uniunea Europeană și eh, în același timp avem embarcațiuni pretutine în lume care încearcă să eh, asigure necesarul pe piața europeană. Noi trebuie să încercăm să refacem stocurile de pește și anume stocurile de pește din mările europene pentru a atinge obiectivele pe care ni le propunem. Iar o cale pentru a ne atinge aceste obiective este să respectăm acest obiectiv până în 2015 privind randamentul maxim durabil. Uh, cei care spun că nu este posibil nu au dreptate, pentru că uh, mortalitatea peștilor și ratele de export, și, deci uh, acest criteriu FMSY, înseamnă că va trebui să refacem mâine stocurile, dar dacă 80% din randamentul maxim durabil se reface în fiecare an. Putem să începem de mâine să refacem stocurile de pește în apele europene și să avem o industrie a pescuitului puternică, ape sănătoase și rezervele necesare de pește pentru consum Um, pentru generațiile viitoare. Președintele o întrerupe pe doamna Lupen. Doamna Castiglione din Senatul Italian. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Voi avea o intervenție foarte scurtă pentru a valorifica timpul de intervenție. Dar eu cred că nu putem vorbi despre durabilitate, inclusiv în raport cu mediul înconjurător. Uh, trebuie să legăm mediul înconjurător de respectul pe care îl datorăm întregului sector al pescuitului și trebuie să ne gândim și la familiile pescarilor. Aș vrea să mă refer la câteva elemente esențiale. Suntem împotriva sistemului uh, concesiunilor de, de pescuit transferabile. Pentru că nu putem să ne raportăm la uh, cote uh, care sunt repartizate, pentru că uh, ele uh, au uh, un caracter minimal. Deci, cred că statele membre ar trebui să configureze acest sistem. Iar în ce privește pescuitul artizanal. Eu cred că este elementul slab în această reformă în domeniul pescuitului, pentru că nu te poți raporta la pescuitul artizanal și să vorbești despre embarcațiuni de pescuit de 12 metri, trebuie să ai în vedere și alte criterii. Ca atare, statele naționale trebuie să aplice măsurile necesare pentru a ține seama și de dificultățile sociale existente, de perioadele de prohibiție, Ehm, de pe acum este greu să găsești soluții în acest sector, dar nu trebuie să creezi greutăți suplimentare pentru pescari și familiile lor și nu trebuie întrerupt eh, nici subvenționarea eh, acestui eh, sector. Ehm, în ce privește cotele de pescuit, și ele sunt importante pentru o bună administrare a sectorului. Este important să fie finanțate uh, măsuri în uh, încurajarea acestui sector um, pentru a proteja resursele. Domnul Gabriel din Cipru. Mulțumesc, domnule președinte. Sprijinirea uh, pescuitului artizanal este esențială pentru Cipru iar atingerea obiectivelor politicii eh, piscicole comune eh, necesită eh, angajamente pe termen lung. Toți partenerii din Uniunea Europeană trebuie să acționeze așa cum acționăm și noi în Cipru în acest domeniu. E, trebuie să existe obligații pe termen lung, în același timp trebuie să vedem și e, ce obligații avem față de pescarii care nu trăiesc în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna președintă. Nu aș dori să vă răpesc prea mult timp pentru că s-au pus uh, foarte multe întrebări. Poate am, am ratat ocazia să adresez câteva întrebări, doamne comisar, dar mă voi adresa acum doamnei raportor. În cadrul acestei reforme trebuie să ne gândim la, toți ce, la toate locurile de muncă pierdute în urma acestei reforme. Și eu, ca toată lumea din Irlanda, mă opun uh, ferm uh, concesiunilor transferabile. Este vorba de o resursă națională și nu putem să vindem această resursă sau să apelăm la concesiuni pe 50 de ani. Este o perioadă de timp prea lungă. Aș dori să mă asigur că dacă acest lucru se va întâmpla Sper că nu se va întâmpla, dar uh, ce se va întâmpla dacă se întâmplă acest lucru până la urmă? În trecut, în Irlanda, am fost în situația uh, în care au fost uh, scoase din exploatare diferite vase, foarte multe locuri de muncă au fost pierdute și în ultimii ani am văzut că peste tot în statele membre numărul de porturi mici s-au redus și se află într-un declin continuu. Și cred că această întrebare poate ar trebui să fie adresată lui Alen Cadec. Cred că o mic procent din acest fond ar trebui să fie alocat acestor mici porturi care nu au niciun fel de șansă de supraviețuire altfel. Uh, poate ar trebui să fie alocate unor uh, proiecte care se ocupă de mare și așa mai departe, pentru că aceste porturi ar trebui să fie sprijinite. Și am discuta, când discutăm a, această reformă, cred că suntem prea a, uh, timizi des, când discutăm despre ceea ce fac a, focile. A, focile consumă foarte mult pește, de fapt, și noi discutăm acum de uh, Uh, durabilitatea pescuitului. Suntem poate prea uh, timizi există tot felul de organizații care au făcut uh, declarații despre importante despre aruncarea înapoi a, a capturilor, dar cred că ar trebui să discutăm despre toate lucrurile pentru a ajunge la acest randament maxim durabil. Del Parlamentul Flamenco. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik zou graag uh, mevrouw Damanaki en mevrouw Erdust uh, danken voor de heldere taal. Eh, Vă mulțumesc. Doresc să mulțumesc doamnei raportor pentru lucrurile clar spuse și ați avut o atitudine foarte deschisă. Vă susținem punctul dumneavoastră de plecare. Pescuitul trebuie să devină unul mai durabil. În același timp trebuie să fie posibile anumite excepții Trebuie să fim uh, atenți în legătură cu modificarea principiilor în pescuitul mix. Pentru noi anumite lucruri sunt importante. Nu ne dorim neapărat termenul de 2015 pentru că ne-am dorit o bază științifică mai bună trebuie să, mod, să amânăm acest, să putem amâna acest uh, termen dacă există motive științifice întemeiate. Apoi, conceptul de randamentul maxim durabil. Suntem de acord și cu propunerea de uh, interdicție a aruncării înapoi în mare. Un sistem de cote este necesar în uh, pescuitul uh, mixt și în cadrul flotei belgiene, de exem- de exemplu, costurile ar fi foarte mari. Studiile științifice sunt foarte importante pentru stocurile de pește și Belgia se împotrivește Uh, introducerii obligatorii a concesiunilor de pescuit transferabile, după părerea noastră, acesta nu este măsura potrivită pentru a aborda problema capacității uh, flotelor. Un asemenea sistem duce pur și simplu la creșterea prețurilor exporturilor și uh, permite accesul pe piața unor noi actori. Și există diferite riscuri de concentrare acestor concesiuni în anumite state. Parlamentul flamand își dorește reducerea costurilor administrative, dar uh, flota noastră este una mică, um, foarte activă în anumite, uh, în anumite regiuni. Și desigur, dacă am avea diferite uh, măsuri, atunci pentru noi acest lucru nu duce la o reducere a, a, a, sarcinii administrative. Ne dorim să tragem atenția și asupra dimensiunii externe a politicii de, de pescuit. Vă mulțumesc. La palabra la señora Rumpf del Bundesrat. Doamna Rumpf din partea Bundestagului German. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și doamnei raportor Rodus pentru documentul de lucru pe care ni l-a prezentat. Sunt de acord cu foarte multe lucruri din acest document, mai ales în legătură cu reducerea supracapacității și de uh, introducerea acestor con- con- concesiuni de pescuit. Sunt, uh, sunt de acord și cu abordarea uh, doamnei raportor în legătură cu interdicția aruncării înapoi în apă a peștilor, trebuie să existe anumite excepții pentru speciile de pește care sunt aruncate înapoi în apă și pești care au apoi o șansă să supraviețuiască. Apoi, în ceea ce privește punerea în practic, această interdicție nu trebuie să ducă la situația în care anumite pescă, unități de pescuit Uh, sunt amenințate cu uh, falimentul și mă gândesc la diferite unități din uh, Marea Baltică care sunt puse în pericol de reducerea cotelor. Eu nu înțeleg de ce ar trebui să fie exceptată Marea Mediterană de la introducerea acestei interdicții. Apoi, protejarea pescuitului artizanal. Din păcate, acest aspect nu se regăsește suficient de mult în acest uh, regulament sau se referă doar la, ambar- la ambar- ambarcațiunile cu o dimensiune, cu o dimensiune de sub 12 metri, lucru care este de regretat. Pen, tocmai pentru aceste pescării artizanale este nevoie de o reducere a sarcinii administrative și pentru noi de asemenea importantă este tema regionalizării. O soluție universală nu poate exista ținând cont de diferențele existente și noi uh, Um, vom participa cu propuneri constructive în cadrul uh, discuțiilor următoare. Parlamentul European. Domnul Cadec din Parlamentul European. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Uh, Ulrike, îmi pare rău pentru colega din Bundesrat, dar în ceea ce mă privește mă opun punerii în aplicare a concesiunilor de pescuit transferabile. De ce? Pentru că, în primul rând, cred că o să ajungem la o monitorizare a sistemului Piața este cea care trebuie să deciză și vedem uh, unde ne-a dus piața și în alte domenii. Se va ajunge la o concentrare a drepturilor care, după părerea mea, va duce la abuzul de poziție dominantă și este contrar uh, tratatului și pieței unice. Aceste concentrări de drepturi vor uh, diminua drastic numărul de vase, deci porturile noastre o să fie dezert, deci pustii, deși va duce la dezamenajarea teritoriului. Doamna comisar spunea că există niște garanții, dar garanțiile care ne sunt propuse de comisie sunt contrare tratatului, sunt contrare tratatului, în orice caz uh, ideii pieței unice, deci cred că aceste concesiuni uh, de uh, Uh, piață de concesiuni transferabile, poate că am înțeles o prost, am înțeles că sunteți în favoarea acestei probleme. Uh, concesiile astea nu ne permit să participăm la ranoirea flotei și în uh, Europa are o vârstă medie de 27 de ani și se petrec drame în Europa pentru că navele sunt foarte vechi, deci este necesar să înlocuim flota nu se pune problema să pescuim mai mult, ci să pescuim mai bine, să pescuim mai inteligent, să, consum, să consumăm mai puțin cu vase care să fie mai sigure și cu echipament selectiv. Și suntem cu toții de acord. Dacă nu există pește, nu există uh, pescari. primul lucru care trebuie păstrat dar uh, această activitate economică și socială trebuie păstrată și mi se pare indispensabil pentru zona litorală. Este Uh, un obiectiv uh, important acela de a nu arunca uh, pește în mare, eu știu, puietul de pește sau pește care nu este comercializabil, dar dacă nu modernizăm flota, nu o să putem să aducem aceste încărcături pe care le-am ascultat la țări. Mulțumesc! Are cuvântul domnul Hartington din Irlanda. Mulțumesc, domnule președinte. Am depus câteva întrebări uh, membrilor uh, uh, care sunt la prezidiu. Irlanda se opune principiului de concesii de pescuit transferabile pentru că proprietatea publică ar intra în conflict cu cea privată dacă vorbim despre aceste concesiuni și mai ales în Irlanda, unde avem o flotă care este foarte implicată cu alte state membre uh, în apele naționale, nu ar exista niciun fel de garanții, ar apărea o serie întreagă de probleme în care capacitatea ar pleca din țară și garanțiile despre care vorbea doamna comisar nu ar exista. După părerea noastră, s-ar duce și la consolidarea flotelor, ceea ce ar fi, după părerea noastră, împotriva ideii de pescuit durabil Există dovezi când reduci flota, când reduci numărul de vase din la, dintr-o pescărie, crește capacitatea, crește puterea, crește dimensiunea vaselor și capacitatea de pescuit este și mai mare. Deci reducerea realizată în felul acesta nu este realizabilă. Ar trebui ca statele membre să hotărască asupra acestor concesiuni și ar trebui să existe flexibilitate. Cât privește randamentul maxim durabil, suntem de acord eh, cu această idee, dar nu suntem de acord cu calendarul propus. Comisia spunea că se poate pune la, în aplicare la pescării individuale, dar nu se poate face decât cu foarte multă gestiune locală și lucrul acesta va fi greu de realizat în termenul propus. În ce privește aruncările de captură în mare, este suntem foarte de acord cu această idee, dar e foarte greu de pus la, pus la punct pe termen lung. Pe termen scurt se poate face la pescăriile mici, la pescăriile care fac pescuit mix nu se poate pune în, în aplicare. Iar pentru uh, pescuitul demersal trebuie să vedem ce anume putem face. Vă mulțumesc foarte mult. Domnul Pupinus din Lituania. Mulțumesc. Mulțumesc. Această dezbatere mi se pare a fi foarte importantă pentru că au fost exprimate multe opinii care eh, parțial sunt și divergente. Poate că eh, eh, că este un demers corect să reformăm uh, acest domeniu, dar termenele uh, mă îngrijorează. Nu cred că vom putea respecta uh, termenele propuse. Vom avea probleme pentru că în spatele fiecărui regulament, de fapt, sunt oameni. Un sector industrial și oameni. Sigur că trebuie să avem o foaie de parcurs, dar cred că și ea trebuie să aibă termene mai flexibile o prea mare strictețe uh, va uh, crea dificultăți anumitor țări care nu vor putea respecta aceste termene. În ce privește uh, concesiunile transferabile, da, dacă nu poți să faci uz de cotele repartizate, ar trebui să existe și posibilitatea de transferare a drepturilor. Dar eu cred că în interiorul aceleiași țări, nu între state. Pentru că statele mai puternice, care dispun și de o flotă mai puternică, în felul acesta vor fi avantajate în detrimentul statelor uh, care nu sunt la fel de bine dotate. Sigur, toată lumea vrea să profite uh, și uh, s-ar putea ca pe care ă, să aibă de pierdut în anumite țări. Cred că nu trebuie să ne pripim mijloace din fondul pentru pescuit să fie puse la dispoziția ă, acestor transferări de drepturi după 2014, ă, cred că ar putea să creeze probleme de paise Doamna Faber von der din țările de jos. Mulțumesc, domnule președinte. Nimeni nu dorește ca mările să fie golite de pește. Este limpede. Dar doamna comisar a spus trebuie să vedem ce ne oferă marea atunci când ne facem o politică de pescuit, ce metode putem folosi. Doamna comisar spunea că Eh, la nivelul Comisiei se dorește ca printr-un pescuit eh, durabil să fie create mai multe locuri de muncă. Dar cum se poate realiza acest lucru? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Hapar Kasan din Bundestag. Vielen Dank an Frau Roth. Mulțumesc doamnei Rodus pentru raport și doamnei comisar Damanaki. Se așteaptă de la noi reforme curajoase și bine așa. Dar noi știm că în clipa de față cotele sunt repartizate în baza sistemului stabilității relative și mă întreb cum se poate ca în momentul în care se vorbește și despre uh, uh, transferabilitatea concesiunilor de pescuit să te bazezi pe stabilitate, mai ales când se acționează dincolo de granițele statelor naționale în ce privește transferurile. Asta slăbește posibilitatea statelor membre să dezvolte o politică regională eu vin din uh, landul Schleswig-Holstein și um, uh, este esențială politica la um, Marea Nordului um, nu am reușit de asemenea să uh, reducem supraexploatare. Există uh, supracapacități. În ce privește posibilități de venit alternative, nu există pentru pescari și ca atare uh, este deosebit de dificil pentru ei să supraviețuiască. Sunt aspecte care uh, merg dincolo de politica comună în domeniul pescuitului. Trebuie să existe o dezvoltare structurală pentru a se crea asemenea alternative. Suntem cu toții de acord acord că ne dorim un pescuit durabil, dar nu doar pescarii se află în centrul acestui politici, dar și uh, uh consumatorii peștelui. Evident că de aceea ne dorim uh, ca uh, să existe o durabilitate a pescuitului. Iar în ce privește stoparea aruncării în mare, cred că uh, trebuie să uh, creăm o șansă de supraviețuire și uh, pescarilor și să nu ne orientăm atât de mult pe specii de pește. Mulțumesc. Eh, Domnul Viedo din Adunarea Națională Franceză. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Viitoarea politică comună de pescuit ne face să ne gândim la randamentul maxim durabil, însă am dorit ca acest lucru să se realizeze în 2020 și am dorit o abordare care să aibă în vedere menținerea stocurilor. Franța dorește să se mențină comitetul științific uh, și economic care dorește un tratament echitabil uh, pentru că ea poate să aibă exact, să știe exact cum se desfășoară operațiunile și mai ales și pentru protecția socială a marinarilor, pentru a reține pe tineri în această profesie, pentru a evita, eu știu, distorsiunea provocată de diversele probleme de lucru. În ceea ce privește interzicerea aruncării capturilor în mare, ea depinde de măsurile tehnice inadaptate, de uh, slăbiciunile sistemului la ora actuală, iar în ceea ce privește concesiunile transferabile de pescuit, suntem uh, clar, ne opunem clar a acestei uh, propuneri pentru că duce la ruina tuturor porturilor artizanale. Noi am prevăzut cote transferabile, dar sunt făcute de organizațiile de producători în, cu multă transparență și echitate. De asemenea, uh, Vrem și flexibilizarea criteriilor privind vasele mici de pescuit pentru a ca uh, să se facă, eu știu, securizarea marinarilor și economie de carburant. Franța susține guvernanța regională ca tip de organizare și în cele din urmă reforma organizațiilor comune de piață pentru a întări producătorii, pentru a flexibiliza organizațiile interprofesionale, instrumentele de reglementare a pieței și uh, vigilența privind concurența de mediu. Uh, vă mulțumesc foarte mult. Domnul Blumfels din Letonia. Uh, vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Rodust. Putem să sprijinim abordarea graduală în legătură cu randamentul maxim durabil este foarte important să ajungem la aceste uh, niveluri în mod gradual, pentru că doar așa evităm efectele negative asupra sectorului de pescuit. Credem că această abordare grad- graduală ar trebui să fie abordată de exemplu, și speciilor pelagice din, din Marea Baltică. Nu putem accepta termenul de, de 2015, pentru că nu se pune în aplicare, nu se pun în aplicare corecțiile legate de aceste spe, um, specii. Putem să fim de, ac- de acord cu interdicția aruncării capturilor în mare dacă, acesta, dacă aceasta se uh, reflectă și în cotele atribuite. Pe lângă această interdicție, cred că ar trebui să uh, reanalizăm standardele din sectorul alimentar pentru a ne asigura ca resursele actuale să nu fie uh, să nu fie aruncate pe alte uh, măsuri. Acum, în legătură cu măsuri uh, suplimentare, nu cred că ar trebui să impunem prea multe măsuri pentru pescar și pentru instituțiile de control. De exemplu, Um, camerele de monitorizare video de pe vase. Nu cred că există vreun temei uh, solid pentru, acest, uh, pentru această introducere. Suntem pregătiți să lucrăm împreună cu Parlamentul European și cu Comisia pentru a ajunge la soluții benefice pentru toată lumea. Acest lucru înseamnă că suntem pregătiți să discutăm despre această reformă. Vă mulțumesc. Doamna BM din partea uh, Bundesratului German. Vă mulțumesc, domnule președinte, doresc să mulțumesc și doamnei Rodus pentru acest raport. Sunt de acord cu dumneavoastră. Cred că este o idee foarte bună să introducem uh, în mod uh, treptat această interdicție de aruncare a capturilor în mare, să legăm această interdicție de rata de supraviețuire a peștilor în fiecare unitate de pescuit în parte, însă eu aș merge mai departe și aș dori să pun urmă, următoarea întrebare. Oare n-ar fi um, rațional din punct de vedere al uh, resurselor ca uh, peștii mai mici să aibă o valoare mai mare și astfel să avem un uh, stimulant pentru păstrarea acestor specii? Cred că din punctul de vedere al protejării resurselor, am putea să ne gândim la o asemenea abordare. Acum, în legătură cu reducerea capacităților când va exista din punctul dumneavoastră un uh, procedeu prin care să putem vedea în mod concret uh, care este raportul între capacitatea națională și capturile posibil, posibile din statul respectiv. Abia atunci putem uh, discuta despre măsuri obligatorii legate de reducerea capacităților. Uh, am avea o bază mult mai concretă și mai reală de reducerea acestor capacități. Și poate ar fi o idee să, uh, să renunțăm la uh, cote acolo unde uh, nu există date științifice și unde nu există date specifice despre, tocmai, tocmai despre aceste capacități legate de flotă. Și nu v-ați referit la un aspect, uh, taxele administrative care ar trebui să fie uh, introduse doar opțional. Desigur, acest lucru poate reprezenta o distorsiune a concurenței și, după părerea mea, ar trebui să fie introdusă peste tot, în mod obligatoriu. Tiene palabra señor Fidalgo del Senado. Domnul Fidalgo din Spania. Mulțumesc foarte mult. În primul rând vreau să felicit Comisia pentru această reuniune interparlamentară. Pentru noi, pentru Spania, pentru Galiția, reforma aceasta este hotărătoare. În primul rând, vreau să spun și voi repeta întrebări uh, care ne preocupă pe toate partidele politice. Durabilitatea pescuitului este un obiectiv comun care preocupă societatea care trăiește din pescuit și trebuie să fie o durabilitate socială și economică. Trebuie să protejăm uh, peștele și pescarii. Trebuie să ținem seama că în acest moment ocuparea forței de muncă este o preocupare principală a societății noastre. Deci trebuie să se prevadă diversificarea activității economice în comunitățile pescu de pescari. În al doilea rând, reforma trebuie să fie credibilă, deci uh, randamentul maxim durabil prevăzut pentru toate speciile are intenții foarte bine, dar nu este un obiectiv realist probabil ar fi mai util să se ajungă la siguranța biologică imediată pentru speciile care sunt în situație de risc, iar problema randamentului durabil să fie amânată. Principiul precauției nu se poate aplica orbește și nici să ducă la reduceri drastice în ceea ce privește aruncările în mare. Este pre, uh, obligatoriu ca acest lucru să se facă treptat planificat, cu un termen suficient de mare pentru ca sectorul să poată susține acest lucru, pentru că altfel apărea probleme greu de rezolvat. În ceea ce privește cotele de pescuit transferabile care pot fi o orientare adecvată, ne gândim că ar trebui să se introducă flexibilitatea necesară pentru durabilitatea și competitivitatea sectorului. Pentru acest sistem de gestiune trebuie să se aplice la pescu- pescării la care există cote stabilite. Ar fi necesar să se aplice obligatoriu sau să se aplice uh, pescuitului costier și artizanal. Deci trebuie să se facă o diferență între pescuitul industrial și pescuitul costier sau artizanal și acvacultura industrială și acvacultura tradițională care respectă mediul și de asemenea trebuie să includem aici și fructele de mare, trebuie de asemenea să ne gândim la femeile care lucrau în acest domeniu. Mulțumesc foarte mult. Domnul Orteg din Bundestag. Herr Vorsitzender, liebe Stimate domnule președinte, stimate colegi, stimați colegi, cele două antevorbitoare din Bundestag și din Bundesrat uh, s-au referit deja la o serie de probleme care ne preocupă. Nu vreau să reiau anumite aspecte. Vreau să fac doar o singură observație. Până acum eh, am beneficiat de documentele pe care ni le-a eh, trimis Comisia și din multe eh, discuții pe care le-am avut cu colegii, am înțeles că în ultimele luni chiar am fost îngrijorați în legătură cu ceea ce ne-a prezentat Comisia. Pentru că am avut impresia că nu există disponibilitate să învețe uh, Comisia. E bine, acum mă bucur că Parlamentul European are o posibilitate să se implice, că doamna Rodus și-a asumat această sarcină și um, s-a documentat foarte bine, este foarte bine pregătită în acest domeniu. Deci uh, dorește ca în centrul activității sale să figureze supraviețuirea sectorului. Deci um, au fost menționate o serie întreagă de aspecte care ne preocupă și cred că doamna Rodus trebuie să le sintetizeze. În felul acesta vom putea să progresăm. Avem posibilitatea de a găsi soluții de compromis care să fie fezabile. Aceasta este propunerea mea. Mulțumesc. Mulțumesc, foarte mult și ultimul vorbitor, domnul din Marea Britanie, un reprezentant. Dacă este să avem succes, trebuie să abordăm, să avem o abordare bazată pe ecosistem. Astăzi s-a vorbit despre impactul social și economic. Micul pescar, mica pescărie nu poate să dispară, așa cum spunea Polonia și Irlanda. Noi știm că ele pot să dispară și dispar. Uh, Acum 150 de ani, flota uh, de pescuit uh, din Marea Britanie nu avea sonar, nu avea GPS, nu avea satelit, nu avea motor. Și cu toate astea se prindeau de 35 de ori mai multe pești decât se prind acum. Și din Stonehaven până în Haven, până în Cornwall, a, vom vedea că au dispărut marile, micile pescării și au apărut marile întreprinderi pentru că am ignorat sistemul uh, bazat pe abordarea ecosistem. E vorba de o reformă sistemică. Peștele nu are pașapoarte, cum spunea doamna Robos, așa că trebuie să analizăm ecosistemul întregime și nu granițele naționale și cotele. Aduc un omagiu modului în care Franța și, Germania, și uh, Spania au colaborat pentru recuperarea din Golful Biscaya se vorbea aici despre introducerea introducerii uh, interdicției de a arunca în mare pe, pescu, pe pescărie și nu pe specie. Și acest lucru depinde de gestionarea regională corectă. Pentru acest lucru e nevoie de date științifice corecte pe care să bazăm ideea de randament maxim durabil. Dacă uh, nu le permitem oamenilor de, ști- de știință să facă acest lucru, nu se va realiza. Iar pentru a putea măsura masa biologică avem nevoie de pește care să ajungă pe, uh, pe coastă pentru a putea evalua ecosistemul. Iar pentru acest lucru e nevoie de o structură de gestionare regională care să aibă acordul Comisiei. Mulțumesc foarte mult! S-a terminat uh, intervențiile, iar acum dăm cuvântul doamnei Rodus ca să rezume multele întrebări care i-au fost puse. Să rezume, deci, răspunsurile. Vă mulțumesc foarte mult. Aveți cuvântul, doamna Rodus. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor colegelor și colegilor pentru intervențiile foarte utile. Mi-am uh, făcut multe notițe, voi ține seama de ele. Mi-am notat cuvinte cheie și uh, aș începe cu colegul din Parlamentul Austriei. Mulțumesc foarte mult. Completarea la propunerea 18 uh, o voi analiza cu mare atenție. V-aș ruga să mi-o trimiteți în scris. Colegul din Spania spunea că este imposibil ca până în 2015 să se respecte acest uh, randament uh, durabil. Dar da, îi dau dreptate, s-a referit și la FMSY și eu am învățat în ultimele săptămâni că din motive biologice în anumite regiuni nu este posibil ca uh, randamentul maxim durabil să fie uh, atins uh, până în 2015, dar am spus asta și în intervenție. Ei, bine, la propunerile mele 18 și 19 vă invit să analizați concesiunile de pescuit transferabile. Aici spun că ele trebuie să fie respectate doar dacă un stat membru refuză ca atunci când există o supraexploatare să reducă această supracapacitate. Pentru mine este absolut indiferent cum va proceda statul membru, dar dacă există o supraexploatare, atunci um, trebuie să uh, ținem seama și de uh, posibilitatea de transferare. Ei bine, aceste uh, CPT-uri trebuie introduse abia atunci când un stat membru refuză reducerea exploatării. Colegul din Franța uh, își spune că își dorește o mai bună colaborare între știință și pescuit. Nu pot decât să fiu de acord cu acest lucru, dar dacă suntem cu toții onești, în trecut s-a întâmplat foarte des să constatăm că există o discrepanță între sectorul pescuitului și uh, oamenii de știință, pentru că oamenii de știință erau de părere că pescarii poate nu dispun de o cultură suficient de bogată, pe de altă parte Pescari au spus oamenii de știință au o aroganță care nu ține seama de realitatea cotidiană pe care noi pescarii o cunoaștem. Eu cred că ei trebuie să se așeze în sfârșit la aceeași masă, iar noi în calitate de parlamentari trebuie să ne îngrijim ca acest lucru să se întâmple pentru că avem nevoie de date pe care să ne bazăm. Trebuie evitate uh, aruncările în mare a capturilor. Am înțeles că mulți dintre dumneavoastră îmi dau dreptate. Sugestiile din Franța mi se par foarte binevenite și Uh, le voi analiza cu mare atenție. În orice caz, în ce privește aruncarea în mare, trebuie să le uh, evaluăm într-un fel. Și colegul din Marea Britanie a spus că în clipa de față nu dispunem de date suficiente în legătură cu aruncarea în mare și este nevoie de un sistem de date mai bun. Colegul din Italia, mă scuzați, colega din Italia a spus că trebuie să avem un mai mare respect vis-a-vis -vis de pescari. Da, evident, așa este. Dar, bineînțeles, că trebuie în același timp să spunem răspicat, în momentul în care vom goli mările, degeaba vom avea respect față de pescari, pentru că ei nu vor mai avea cum să supraviețuiască. Iar grija mea este ca și generațiile viitoare și copiii pescarilor de astăzi să continue această profesie. Iar uh, noi lunile trecute nu am făcut altceva decât să ne ocupăm uh, de uh, probleme ale pescarilor, de ceea ce oamenii de știință ne-au spus pentru a încerca să elaborăm un sistem care să fie cât mai rezonabil și realist. Sistemul cotelor transferabile, s-au spus colegii din Italia, nu este realizabil pentru că în Marea Mediterană nu se respectă cotele. Da, într-adevăr, nu uh, există cote în um, Mediterana, și tocmai aceasta este problema, pentru că în felul acesta uh, nu putem comercializa uh, concesiunile transferabile. Deci, ă, spuneam că este nevoie despre un capitol separat pentru Marea Mediterană și pentru Marea Neagră. În grupul meu, social-democrat, i-am rugat pe colegii mei ă, să ă, reprezentanții din Mediterana și din Marea Neagră să se așeze împreună și să facă propuneri corespunzătoare. În ce privește pescuitul artizanal, așa cum a spus și doamna Damanachi și cum au spus de altfel și colegii din Italia, există această definiie legată de ambarcaiunea lungă de 12 metri și eu cred că această definiție nu este fericită, pentru că și pe o ambarcaiune de 12 metri poți să-ți montezi un motor atât de puternic încât să trebuiască de fapt să fii altfel încadrat decât ca fiind un pescar artizanal. Deci nu acest lucru este concludent pentru mine, ci care este cantitatea capturilor acestui pescar. Iar în ce privește colegul din Flandra, spunea că nu este realizabil MSY până în 2015. Eu spuneam că pentru 2015 abia trebuie să devină o obligativitate acest uh, randament maxim durabil și cred că și oamenii de știință ne confirmă că acest lucru este realizabil. În ce privește uh, TFC-ul sau uh, concesiunile de pescuit transferabile, cred că putem să ajungem până la urmă la un punct de vedere comun. Mulțumesc uh, doamnei Rumf pentru sprijinul de care am beneficiat. Definirea uh, pescuitului artizanal poate că uh, putem să o refacem, dar în orice caz sunt mulțumită cu orice sugestie care mi se face. În ce privește intervenția din Irlanda. Ni se spunea de asemenea că din principiu sunt împotriva TFC-urilor. Dar să ne gândim ce se întâmplă cu acele țări care uh, în clipa de față dispun de supracapacități. Um, doamna Fraga este raportoare din umbră la acest raport și la întâlnirea noastră cu raportorii din umbră a spus următorul lucru. Uh, Trebuie să vă spun că doamna Fraga în această clădire este o adevărată instituție pentru că se ocupă de sectorul pescuitului de foarte mulți ani și doamna Fraga spunea că nu cunoaște nici o țară care este dispusă să recunoască că există o supra capacitate, o supraexploatare. E bine, în cazul acesta chiar cred că trebuie să fim onești și să vedem unde există supracapacități, pentru că trebuie să fim sinceri între noi. Există supracapacități pentru că altfel nu ar fi avut niciun rost să ne întâlnim acum și am fi putut să beneficiem de timp liber. De asemenea, intervenția din Irlanda în legătură cu uh, concesiunile de pescuit transferabile și comercializarea cotelor. În documentul meu de lucru uh, și nu discutăm în alți termeni, în Parlamentul European. Am spus cât se poate de clar, comercializare doar în interiorul unui stat membru. Și aș recomanda fiecărui stat membru să analizeze lucrurile foarte atent și să uh, permită o comercializare și între uh, uh, sectoarele de dimensiuni diferite în domeniul pescuitului. Pentru că Um, dacă um, se transferă uh, dincolo de um, granițe, atunci sigur că s-ar putea să se ajungă la sărăcirea anumitor țări. Analizați lucrurile în interiorul țării dumneavoastră. Eu nu cred că trebuie să existe o comercializare dincolo de uh, granițele naționale. Dar pentru cei care și-ar dori acest lucru, Eh, aș spune că există încă de pe acum posibilitatea să se procedeze în acest sens, dar în orice caz eu nu voi introduce în documentul meu o asemenea prevedere. Colegul din Lituania spunea că nu pot fi respectate termenele unui, eh, unei foi de uh, parcurs. Noi, dar eu spuneam că noi vorbim despre o perioadă începând cu 2015 ne bazăm pe concluziile unor oameni de știință din toate statele membre. I-am ascultat și ei spuneau că randamentul maxim durabil uh, este realizabil uh, după 2015, iar în ce privește competențele și transferabilitatea am vorbit deja. Colega din țările de jos se întreba uh, ce ne oferă marea Ă, păi știm exact ce ne spun pescarii, ce ne spun oamenii de știință și în colaborare cu pescarii și cu oamenii de știință va trebui să vedem care sunt rezervele ă, haleutice din diversele mări, care sunt stocurile existente în clipa de față. Ă, și o, în ce privește cotele transferabile, repet, le văd fezabile doar în interiorul uh, granițelor naționale. Eu cred că putem să susținem acest obiectiv ambițios al reformării regulamentului și sunt recunoscătoare pentru că întregul Parlament European au căzut de acord ca cele trei fonduri mari, uh, fondul uh, agrar, fondul de coeziune și fondul pentru pescuit, să fie aduse la un loc sub o umbrelă comună. Eh, va trebui să ne mai sfătuim unde eh, este nevoie de ce sumă de bani pentru că este nevoie de, inclusiv de o formare profesională, inclusiv trebuie să uh, ne sfătuim cu colegii din uh, Comisia uh, pentru Dezvoltare Regională pentru a putea oferi pescarilor o alternativă. În ce privește randamentul maxim durabil, cred că am spus destule lucruri pentru a nu reveni, iar în ce privește Letonia, introducerea treptată, am spus începem cu FMSY și după MSY Y despre um, um, randamentul maxim uh, sustenabil vom vorbi abia în momentul în care el devine realizabil. Controlul uh, unii pescari au spus că este prea sever. Ei bine, eu nu spun decât că trebuie să fim uh, foarte atenți atunci când uh, traversăm calea ferată. Cel puțin în Germania se spune acest lucru. Aș zice că în anumite țări controlul încă nu a fost suficient de riguros. Și dacă ne vom permite acest lucru în continuare, ca acest control să nu fie exercitat cu toată seriozitatea, uh, eu cred că trebuie să tratăm lucrurile și din perspectivă umană, să uh, ne uh, folosim și fantezia, dar cred că legile trebuie să fie respectate și că pescarii onești uh, vor fi primii care vor beneficia de un control riguros. În ce privește peștii care uh, sunt puieți și uh, valorificarea lor. Aș spune că cine pescuiește puieți ar trebui să fie sancționat. Care să fie forma sancțiunii merită să analizăm. Dar eu cred că trebuie să-i răsplătim pe pescarii care au învățat că nu trebuie să distrugă puietul. Și în felul acesta să-i pedepsim, uh, pe de altă parte, pe cei care nu sunt suficient de înțelepți pentru a ține seama de această necesitate. Bun, um, în ce privește uh, taxele, um, deocamdată nu pot să intru în amănunte. În ce privește Galiția, voi vizita Galiția în uh, perioada imediat următoare. Sper să mă întâlnesc cu dumneavoastră și să vedem cum putem să creăm măsuri care să fie juste din punct de vedere social. Să vedem ce fonduri putem să folosim. Și doamna Damanaki spunea că uh, trebuie să punem la dispoziție bani inclusiv în ceea ce privește cadrul financiar multianual. Uh, sigur că nu trebuie să uh, fim orbi atunci când um, aplicăm un principiu profilactic în acest domeniu. Bineînțeles că trebuie să facem diferențierea între pescuitul pe scară industrială și uh, pescuitul uh, costier, dar uh, vom ține seama de această diferențiere. Mulțumesc domnului Ortel pentru cuvintele foarte amabile. Sunteți președinte al Asociației Pescarilor Germani. Dacă pescarii germani uh, au o atitudine atât de favorabilă documentului meu, înseamnă că n-am greșit foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Vă mulțumesc că ați răspuns la întrebări. Să trecem acum foarte repede pentru că suntem în întârziere vedere la următorul grup de lucru, organizarea comună a pieții și organizațiile de producători. 10 minute de prezentare are domnul Stevenson la dispoziție, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Stimați colegi, în primul rând aș dori să vă spun că sunt 240 de asemenea organizații în Marea Britanie, un rol foarte importantă de jucat, nu numai ca un contrabalans pentru puterea detailiștilor, dar și pentru acțiunea în favoarea membrilor lor. Unii sunt mai eficienți decât alții. Iar uh, obiectivul raportului meu este să le eficientizăm, să devină participanți cheie pentru a ajunge la un pescuit durabil. Criteriile trebuie clar uh, definite. Numărul minim de membri trebuie să fie încurajat să aibă organizații mai mici care uh, să se fuzioneze, cele transnaționale trebuie încurajate astfel încât toată lumea, bazinele mării să beneficieze internaționalizarea organizațiilor de producători sau crearea unor asociații transnaționale permite companiilor să devină mai competitive la nivel internațional pentru a face față cerințelor din strategia 2020. Există inevitabil niște suprapuneri în raportul meu cu raportul uh, pe care l-am discutat, uh, raportul doamnei Rodust privind regulamentul de bază, dar este absolut obligatoriu pentru regionalizare să se acorde importanța organizațiilor de producători care vor avea un rol în gestionarea cotelor și pentru că ele să funcționeze corect, comisia trebuie, după părerea mea, să aibă un coș de opțiuni din care statele membre să-și aleagă măsurile cele mai potrivite pentru propriile lor pescării stabilirea unui pescuit durabil este mult mai importantă decât menținerea integrității tratatului. Organizațiile de producători au un rol cheie și în gestionarea concesiilor de pescuit transferabile. Ele trebuie să fie voluntare și nu obligatorii, iar statele membre trebuie să aibă flexibilitatea necesară de a aloca drepturile uh, pe o perioadă de ani, nu pe perioada, pe o perioadă de un an, nu pe perioadă de 15 ani. Statele membre trebuie să aibă puterea de decizie finabilă, finală pentru a vedea dacă asemenea drepturi pot fi comercializate pentru a evita concentrarea acestor concesii de pescuit transferabile în mâna puținora ceea ce ar avea implicații foarte serioase, după cum am auzit, pentru locurile de muncă din acest sector. În ce privește aruncarea capturilor în mare, organizațiile de producători au rolul uh, în ceea ce privește măsurile tehnice pentru a elimina capturile întâmplătoare, organizațiile de pescuit trebuie să poată distribui peștele care altfel ar fi fost uh, aruncat în mare organizațiilor caritabile pentru că uh, s-ar produce un impact asupra pieței. În cele mai bune situații, peștele acesta trebuie folosit uh, ca uh, momeală sau pentru făina de pește sau uleiul de pește pentru a putea să-și acopere costurile de a aduce aceste capturi la țărm. Trebuie să se bucure de asistență financiară de la Fondul European pentru Afaceri Maritime și Pescuit de asemenea, trebuie să ne gândim și la tehnologiile moderne care pot fi folosite în beneficiul acestui sector. Piese, uh, piețe electronice în diverse zone din Marea Britanie care funcționează foarte bine tehnologia modernă poate să îmbunătățească piața inteligentă având uh, o legătură cu sistemele VMS și cu jurnalele de bord electronice pentru a evita lipsurile și în beneficiu tuturor părților interesate. Și, bineînțeles, e nevoie încă o dată de asistență din Fondul European pentru Afaceri Maritime și Pescuit. Intervenția pe piață, aici au fost foarte multe controverse în ceea ce privește, în timpul discuțiilor pe care le-am avut privind propunerea Comisiei. Orice sistem de interferențe pe piața liberă, cum ar fi propunele uh, făcute pentru sistemul de prețuri minime și așa mai departe trebuie abordate cu multă grijă. E vorba de 44 de milioane de euro care au fost alocați pe 5 ani în Fondul European pentru Afaceri Maritime și Pescuit pentru a îngheța peștele. Totuși, anumite organizații de producători spun clar că structura prețului minim trebuie să continue să existe pentru că este un element stabil al pieței. Probabil vor fi negocieri intense pe această chestiune când vor fi făcute amendamente la raportul meu, dar cred că eliminarea prețului uh, minim de intervenție va însemna uh, un stimulent pentru organizațiile de producători. Deci sunt de acord cu propunerea Comisiei din acest punct de vedere. Încă o zonă controversată în propunerea făcută este vorba de etichetare Consumatorul trebuie să primească informații clare și ușor de înțeles, mai ales dacă peștele provine din acvacultură. Este esențial acest lucru. E nevoie să eliminăm diversele ecoetichete care au apărut de-a lungul anilor, care toate susțin că e vorba de durabilitatea capturilor și că produsele lor sunt uh, prietenoase cu mediul. Cred că Uniunea Europeană trebuie să stabilească niște reguli minime pentru o asemenea etichetă ecologică la nivel european, stabilind niște reguli obligatorii pentru acest sector. Cât privește informațiile de pe etichetă, eu cred că trebuie să fie obligatoriu să se includă data ajungerii la țărm și nu data capturii Calitatea trebuie să fie factorul cheie pentru etichetare, care depinde de aspecte tehnologice, cum ar fi controlul condițiilor de mediu, temperatura, umiditatea, împreună cu măsuri care se referă la prelucrarea și procedurile de management uh, și materialele folosite pentru împachetat cât privește produsele din pește înghețat și pește conservat, trebuie să există niște informații privind uh, dacă a fost uh, produsul a fost înghețat și apoi dezghețat, uh, ar fi mai important să se facă acest lucru decât să se menționeze neapărat data capturii sau data în care a ajuns la țărm. În ceea ce privește produsele din acvacultură, Comisia a spus că intenția de a introduce un regulament separat uh, la momentul potrivit, dar foarte multă lume a fost surprinsă de acest lucru și s-a arătat că regulile de la ora actuală funcționează satisfăcător, deci nu e nevoie. Așa că o regul, un, un regulament nou trebuie să plece de la statul quo existent pentru uh, ca toată lumea să poată ajunge la resurse. Iar în ceea ce privește acvacultură, e nevoie să extindem creșterea uh, peștelui și cu, la nivel european. După cum am auzit astăzi, numai 40% din peștele consumat provine din Uniunea Europeană, iar colegiul meu, Guido Milan, privind acvacultura, spunea că Există foarte multe șanse de lărgire a acestui domeniu. Organizațiile profesionale, inclusiv organizațiile de producători și cele intersectoriale, trebuie să aibă acces la o serie de măsuri de bază pentru a putea fi competitiv la nivel național și internațional. Deci, propunerea de creere a unui Consiliu Consultativ pentru Acvacultură trebuie susținută. După părerea mea, trebuie să fie o entitate europeană unică care să aibă un sediu, care să aibă personal, cum ar fi Consiliul pentru Pescuitul Pelagic, pentru a consolida uh, aceste consilii uh, existente deja. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Stevenson, să trecem direct la întrebări. În primul rând, domnul Torres Comener din Spania. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, vreau să fac o scurtă introducere, pentru că e vorba de acordul dintre Uniunea Europeană și Papua Noua Guinee privind libera, libera pătrundere în apele Uniunii Europene este o problemă, pentru că în țara respectivă s-au făcut darogări de la normele de inițiale. Deci în zona acela vin, vine flotă din tot Pacificul, fără niciun fel de control și peștele este descăr- descărcat în Guinea, în Papua Noua guinei este prelucrat în fabrici de conserve, iar condițiile sunt de lumea a treia, mai ales în domeniul dreptului muncii. Deci cum o să se garanteze noua, noul regulament concurența cu uh, produsele din țările terțe în ceea ce privește standardele de mediu și condițiile de muncă? Și apoi etichetele, s-a vorbit aici de etichete, noile, noile norme, înțeleg că pun probleme logistice uh, complexe, obligativitatea de a menționa data capturii, dar uh, sunt uh, embarcațiuni care pescuiesc în acea zi, altele petrec trei zile pe mare, deci ar trebui să existe date diferite pentru capturile respective și cred că lucrul acesta nu este practic. De aceea ce se propune este să fie data în care se uh, descarcă respectiva captură la țări. Mulțumesc, domnule Torres. Următoarea întrebare. Domnul Ben din Bundestag. Senora Ben. Vă mulțumesc, doamna președinte. Aș avea câteva remarci la capitolul 4 legat de informarea consumatorilor. Cred că este foarte important să existe date obligatorii despre momentul în care a fost făcută captura. Este vorba aici de o trasabilitate a produsului care trebuie să fie posibilă. Apoi ați luat uh, uh poziție despre înghețarea și dezghețarea unui produs și cred că trebuie să clarificăm lucrurile în legătură cu înghețarea repetată și din a unui produs. Dintr-o etichetă trebuie să reste foarte clar dacă este vorba de un produs proaspăt sau un produs care a fost dezghețat. Apoi mă miră puțin um, faptul că la produsele procesate se dă doar numele comercial. Cred că ar fi mai rațional și aș ce, să, se, să se dea uh, numele științific al produsului respectiv, indiferent de faptul că este procesat sau nu. Apoi, um, aspectul legat de dimensiunea minimă de marketing, de introducere pe, pe piață. Cred că ținând cont de faptul că discutăm despre interdicția de aruncarea capturilor în uh, mare, atunci o dimensiune mini, minimă nu mai are de fapt niciun uh, rost. Cred că ar trebui să discutăm despre cum s-au san sancționat uh, prinderea de uh, puiet, de exemplu. Doar așa am avea o piață într-adevăr comună. Vă mulțumesc. Yes, eh, Miranda. Mulțumesc, doamna Miranda, din Parlamentul European. Mulțumesc, domnule președinte. Diversi reprezentanți a parlamentelor naționale și din Parlamentul European s-au referit la pescuitul artizanal, la pescuitul durabil, dar și la acvacultura durabilă. În Galiția avem un exemplu foarte clar și anume producția în mediul natural și ar trebui să ținem cont de acest lucru pentru că în acest domeniu dacă ne gândim la denumirile de origine procedate, la indicațiile geografice protejate care există acum în domeniul maritim european, nu este foarte mare. Deci ar trebui să susținem această recunoaștere a denumirilor protejate din Europa cu măsuri care să fie aplicate de către organizațiile de producători. Să modificăm articolul 11 și să afirmăm că promovarea produselor din acvacultură și capacitatea de certificare, mai ales aceste denumiri de origine controlată, ar trebui să fie susținute de organizațiile interprofesionale care au promovat aceste denumiri de origine protejată. Ele nu sunt susținute nici la nivel autonom, nici la nivel statal și ne pare rău că nu există o poziție clară din partea Cortesului spaniol și uh, dacă ne-am gândit la această posibilitate în ceea ce privește comercializarea produselor din pescuit și din acvacultură, dacă am include în ideea de protecție europeană, să o protejăm a ceea ce există. Mulțumesc foarte mult, domnul Ovinis din Lituania. Ačiū. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas pranešėjau, iš tiesų turbūt vartotojai. Vă domnule președinte. Consumatorul trebuie să știe întotdeauna exact ceea ce cumpără și aceste informații trebuie să fie obligatorii. Însă cred că nici aici nu trebuie să ne grăbim foarte uh, tare. Nu putem include toate informațiile pe o etichetă. În regulament se prevede faptul că este nevoie de mai multe informații și că nu trebuie să existe excepții și tocmai în acest punct eu am anumite îndoieli. Dacă nu sunt prevăzute anumite derogări, atunci s-ar putea să ne confruntăm cu anumite probleme. De exemplu, în, care, în momentul în care trebuie indicate speciile de pește și în momentul în care uh, este vorba de produse Uh, produse din mai multe specii de uh, pește, din făină de pește, pentru că în acest moment uh, producătorii s-ar confrunta cu dificultăți. Dacă solicităm prea multe informații, atunci sarcina administrativă, problemele birocratice sunt prea mari și se ajunge și la costuri suplimentare. Deci eu aș susține anumite derogări în anumite situații. Vă mulțumesc. De Congresul Diputaților de Spania. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu vreau să repet uh, deja lucruri care s-au spus. Am ascultat și cred că toți suntem de acord cu ideea rentabilizării pescuitului. S-a vorbit despre acest lucru. Vreau să fac trei observații. Aș vrea să știu de la raportor dacă este de acord cu ele sau nu, sau dacă vrea să le preia. În primul rând, pentru a evita ca pescuitul să fie orientat numai către pescuitul de puiet, articol 8, uh, punctul B, trebuie să împiedice descărcarea mai mult de 25% din capturile nedorite din populațiile comerciale. 25% a doua problemă, cât privește fondul colectiv care apare în articolul 38, crearea fondului ar trebui să permită aportarea, uh, uh, atragerea unor fonduri publice și private și, în ultimul rând, în articolul 45, unde se vorbește despre o informare voluntară, suplimentară uh, față de cele obligatorii, înțelegem că atât informațiile de mediu cât și uh, Eh, cele care țin de etică și cele țin de aspectele sociale, trebuie să plece de la niște minime stabilite în normele comunitare și nu trebuie să se prezinte niciun fel de informație voluntară care să nu poată fi eh, dovedită, care să nu poată fi susținută. Mă gândesc că poate aceste propuneri sunt bune pentru rentabilizare și aș vrea să știu dacă vreți să le preluați mai ales când vorbim despre pescuitul, eu știu, olimpic. Credeți, vreau să știu dacă raportorul consideră că ar fi oportun să nu comercializăm peștele european și să nu permitem și nici comercializarea produselor de pescuit și peștele care vine din țări terțe, fără a îndeplini condițiile de muncă și de mediu pe care le cerem noi în Uniunea Europeană. Mulțumesc foarte mult! și, în ultimul rând, domnul Papa Georgiu din Grecia. Vă mulțumesc. Aș dori să mă refer la trei lucruri. În primul rând, etichetarea produselor care uh, vin din acvaculturi din state terțe. Cred că statul respectiv ar trebui să fie numit în mod clar dar cred că informațiile trebuie să fie facult, facult, facultative. Sunt, uh, import, sunt importați mulți pești, de exemplu, din state terțe, cum este Pangasius, și unde nu există nicio fel de obligare de informații. Abia în momentul în care se procesează peș, uh, peștele respectiv, nu există o, o obligativitate de a da informații despre cum a fost crescut și s-au prins acest uh, pește. Apoi, uh, um, lucrurile care ar trebui să fie respectate de importatori în momentul în care aduc uh, pește pe piața europeană. Aceștia sunt de părere că uh, în multe cazuri se poate ajunge la situația uh, în care nu se poate controla, de exemplu, dacă un pește a avut sau nu o boală. Um, foarte multe întreprinderi ni s-au adresat uh, datorită acestor uh, prevederi. Acest lucru înseamnă că trebuie să, să se facă controle pentru a pentru a ușura până la urmă procesul de producție. Apoi, alt, alt aspect Um, care este atitudinea marilor producători, de exemplu din Turcia, în uh, Marea Mediterană. Acolo există un uh, pescuit uh, extins. Um, noi ne mișcăm, de fapt, în aceleași apă și cred că a venit momentul ca Uniunea Europeană să se ocupe și de această problemă pentru că sunt uh, distruse pescării la noi în Uniunea Europeană și apoi suntem obligați să importăm pește din prin alte state, printre alte și din uh, Turcia. Eu cred că am avea nevoie de o strategie maritimă pentru a ajunge într-adevăr la o producție durabilă și cum uh, Uh, este posibil să facem acest lucru în momentul în care Uniunea Europeană respecte anumite standarde, dar acest lucru nu se întâmplă și în alte locuri. Cred că ar trebui să existe uh, o egalitate din acest punct de vedere um, din punctul de vedere al politicii maritime. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Steve Stevenson pentru a răspunde la aceste întrebări. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș încerca să grupez câteva răspunsuri. Foarte multe întrebări s-au referit la etichetare. Tocmai am adoptat o, un regulament care se uh, referă la informațiile pentru consumatori și în urma unei a doua lecturi am trecut printr-un proces greu de, a, de adoptare a acestui regulament, regulament care a, aproape a eșuat uh, Uh, așa cum a ieșuat regulamentul referitor la noile alimente și ne-am reîntors la regulamentul din anul 1999. Noi nu am dorit să aruncăm pe fereastră trei ani de muncă în, uh, pe marginea acestui dosar uh, referitor la informarea consumatorilor și în acordul final cerem comisiei să efectueze analize de impact în legătură cu statele de ori, ori statele de origine în, despre uh, produsele mixte procesate. De exemplu, dacă avem o pizza uh, în care, pentru care s-au folosit uh, diferite cărnuri, producătorii ne-au spus că ar fi foarte dificil să spui pe o etichetă țara de origine pentru diferitele cărnuri, pentru că uh, Um, o fabrică își uh, modifică produsele la fiecare jumătate de, de oră, uneori chiar mai des. Și ne-au întrebat cum am putea să modificăm aceste etichete pentru a reflecta această realitate a, a procesului. Deci foarte mulți oameni mi-au spus, după ce am trecut prin tot acest proces, după ce am cerut comisiei, comisiei să facă aceste studii de uh, de impact, ne-au spus, ok, acum în această organizare comună a pieței doriți din nou aceeași etichetare, aceleași date despre uh, peștii, originea peștilor din conservă, peștilor procesați și așa mai departe, lucru care presupune costuri imense pentru afacerile respective, lucru care nu poate fi fezabil. Uh, unii producători Uh, mi-au cerut să renunțăm în totalitate la această parte referitoare la eti- etichetare și am discutat despre acest lucru pe, pe larg cu doamna comisar în această dimineață. Însă, anumite aspecte despre etichetare în raportul despre organizarea comună a pieței sunt necesare, după părerea, mai ales când este vorba de uh, etichetele ecologice europene și eu suport, acea, eu sprijin această idee, am și discutat-o cu doamna comisar și se referă la anumite puncte, la anumite întrebări ridicate despre cum ajunge la, la o egalitate între uh, peștele importat din acvacultură și peștele provenit din acvacultură din Uniunea Europeană. Știm foarte bine că producătorii noștri trebuie să respecte niște criterii foarte stricte și foarte mulți uh, spun că deși 60% din peștele consumat în Uniunea Europeană este importat, nu aplicăm aceleași standarde stricte acestor importuri. Și înțeleg foarte bine uh, cele spuse de domnul Papa Georgius. Ar trebui să luăm măsuri uh, pentru a opri anumite produse de a intra pe piața europeană dacă nu respectă anumite criterii. Ei bine, este foarte dificil să facem acest lucru fără a nu avea litigi în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului. Acest lucru ar fi posibil dacă ar exista o, et- o etichetă voluntară care este cunoscută de consumator, care să aibă steagul european, care arată consumatorului că este vorba de un produs durabil, care a fost care include diferite standarde socioeconomice înalte, lucruri care nu sunt acoperite în acest moment de organizarea comună a pieței. Deci am avea un, o etichetă ecologică care ar conferi suficientă încredere consumatorilor și chiar uh, producătorii din exteriorul Uniunii Europene ar putea uh, cere să obțină această etichetă ecologică, pentru care însă ar trebui să respecte același standarde care sunt valabile și în Uniunea Europeană. Cred că este un lucru la care ar merita să ne gândim, așa cum am făcut-o în cadrul acestui raport. Apoi, Uh, data debarcării și nu data capturării. Comisia, în propunerea sa, a propus ca uh, data capturării să fie obligatorie. Eu uh, doresc să le mulțumesc colegilor din Galicia care mi-au dat mai multe argumente. Eu am vizitat zona respectivă în momentul în care am redactat acest raport și în Galicia mi, s-au, mi s-a spus că pescarii artizanali care ies pe mare și se întorc uh, în aceea zi cu pește prins uh, proaspăt, uh, debarcă un pește care este la fel de proaspăt ca și un trawler care iese pe mare, prinde pește, îl îngheață și se întoarce peste o săptămână sau două, săpt- două săptămâni. Deci nu există niciun fel de diferență Uh, de prospețime pentru acest pește. Deci uneori peștele prins de un pescar artizanal poate nu este la fel de proaspăt ca cel prins de un trawler. Deci până la urmă este importantă uh, data debarcării și nu data capturării. Eventual uh, data capturării ar trebui să fie voluntară. Desigur, cine, cine face acest lucru ar putea să aibă una, un anumit avantaj pe piață, însă consumatorul ar putea ar putea fi confuzat în momentul în care se spune că este un pește vechi de o zi sau de două săptămâni. Până la urmă, poate peștele care este vechi de două săptămâni ar fi mai proaspăt decât celălalt. La fel, uh, în cazul uh, peștelui procesat și conservat, există trei date separate. Deja insistăm să există data înghețării, data și apoi uh, a se consuma până la data și acum mai adăugăm data capturării și data uh, debarcării. Ce va înțelege consumatorul văzut aceste uh, trei date? Se va gândi, păi uite, peștele ăsta a fost prins în urmă cu doi ani. Deci nu va mai cumpăra pește și piața respectivă va fi distrusă. Deci cred că trebuie să fim foarte atenți uh, în momentul în care abordăm acest aspect al etichetării și doresc să mulțumesc tuturor celor care au intervenit în legătură cu acest aspect. Colegul nostru din Senatul Spaniol, care cred că a, a plecat, a ridicat uh, problema legată de acordul de liber schimb cu Papa Noua Guinea. Desigur, există asemenea acorduri de liber schimb cu foarte multe state din lume, dar uh, Domnul Cadec a atras atenția că noi ne-am noi am sperat ca pescarii artizanali să aibă, ca urmare acestui acord, posibilitatea să-și îmbunătățească uh, situația, dar de fapt, în momentul în care am semnat acest acord, chinezii au, au intervenit uh, pe acea piață, piață, au construit o fabrică imensă de procesare cu muncitori chinezi și au folosit uh, pește prins de către pescarii chinezi, uh, l-au procesat în, acea, în Papua Noua Guinee și apoi l-au exportat în Uniunea Europeană și au subminat, de fapt, conceptul nostru de acord de liber schimb. Și, um, și l-au, s-au folosit acest lucru pentru a îmbogăți uh, companii chinez, uh, chinezești deja foarte bogate. Deci cred că trebuie să fim foarte atenți și în acest aspect. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Să trecem la ultimul uh, raportor, la ultimul grup de lucru, perspectivele noului Fond European Maritim și pentru Pescuit. Are cuvântul domnul Alain Cadec. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și colegilor curajoși și foarte motivați din parlamentele naționale care uh, Uh, sunt încă în sală, care au venit la această dezbatere comună. Este deja destul de târziu, domnule președinte. Voi avea o intervenție scurtă. Vreau să vă explic care este foaia de parcurs pe care am prevăzut-o. 24 aprilie prezentarea documentului, în septembrie uh, uh, în ianuarie 2013 votul în Parlament. Fondul uh, European Maritim și de Pescuit uh, se trebuie să dispună de un regulament de uh, bază. Și vă amintesc că este vorba de 6,7 miliarde euro până în anul 2020 în cadrul strategiei comune în raport cu politica de coeziune, care reprezintă 365 de uh, miliarde de euro. Bineînțeles că va reflecta regulamentul de bază acest document. Dar uh, cum uh, Uh, există deja o serie de propuneri și remarci făcute. Vreau să vă spun că uh, Fondul European pentru Afaceri Maritime și uh, Pescuit, FEPAM, va încerca o reformare în favoarea pescarilor. Nu trebuie să-i transformăm pe pescari în uh, vânzători de pizza sau uh, de alt tip de vânzători. Chiar dacă nu vreau să am o remarcă peorativă față de vânzătorii de pizza. Dar uh, trebuie să ne străduim să existe o păstrare, o prezervare a resurselor. Cred că suntem cu toții de acord. Există o serie de elemente interesante, locul acvaculturii în propunerea comisiei, dar să nu uităm să spunem că fie că e vorba de regulamentul de bază, fie că este vorba despre aspecte legate de finanțare, noi trebuie să uh, procedăm în codecizie în raport cu Comisia. Deci totul este ă, deschis din acest punct de vedere. Propunerile care sunt făcute în ce privește acvacultură mi se par interesante. Ă, trebuie să colaborăm cu organizațiile ă, producătorilor în acest domeniu iar o apropiere între pescar și lumea științifică de asemenea mi se pare interesantă. Deci Trebuie să avem în vedere preocupările care există în acest domeniu. Bineînțeles că trebuie să uh, avem o susținere și pentru celelalte sectoare maritime, dar uh, obiectivul uh, legat de sectorul piscicol, de competitivitate Eh, trebuie să se afle în atenția noastră și nu atât reconversia profesională a pescarilor. Noi suntem mandatați să menționăm în viață, să menținem în viață sectorul piscicol și nu să uh, producem o reconversie a acestui sector. Deci, eh, accesul tinerilor de asemenea trebuie să fie facilitat și bineînțeles că trebuie să încercăm să uh, asigurăm și supraviețuirea pescuitului costier, pescuitului artizanal și să formăm din acest punct de vedere profesional pescarii. Deci, trebuie să creăm un mecanism de susținere, inclusiv pentru pescarii care sunt loviți de crize temporare. sunt foarte atașat ideii uh, refacerii flotei uh, și revigorării sectorului pescicol. Deci flota europeană trebuie să fie înnoită, modernizată, pentru că ea este învechită, este depășită. Trebuie să avem în vedere atât aspectele de securitate, în navigație, dar și de reducere a consumului de combustibil. Deci, nu ă, trebuie să existe doar ă, câteva embarcațiuni pentru pescuitul industrial, ci întreaga flotă să fie refăcută. Deci, ă, trebuie să încercăm să investim în acest domeniu dar știm foarte bine că din punct de vedere tehnic, astăzi uh, nu uh, putem să rezolvăm lucrurile fără măsuri însoțitoare uh, în finanțarea acestui domeniu. Mie mi se pare că deja la nivelul Comisiei există o evoluție, o orientare spre uh, calea cea bună. Este nevoie și de un mecanism de reglementare și inclusiv de uh, interdicție a aruncării în mare pe viitor. Iar în ce privește regionalizarea, este o idee pe care o îmbrățișăm cu generozitate. Există o carte verde care a fost uh, redactată și uh, din păcate, în regionalizarea nu figurează așa cum ne-a dorit. Noi uh, trebuie prin propunerea noastră să rezolvăm inclusiv probleme juridice în ce privește piața unică. Și Este necesar de asemenea de a renunța la conceptul de transferabilitate a drepturilor. Eu cred că lucrurile eh, avansează în direcția cea bună și în legătură cu acest aspect. Deci, acestea ar fi lucrurile legate de fondul european maritim și de pescuit noi dorim să um, îmbunătățim regulamentul de bază prin amendamente și sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a vă răspunde la întrebări. Mulțumesc foarte mult și acum întrebări din partea domnului Naudinț, mai întâi din Letonia. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Cadec, stimați colegi, am mai degrabă un comentariu, nu o întrebare. Acest comentariu se referă la poziția uh, Letoniei. Noi uh, suntem siguri că trebuie să uh, luăm măsuri de modernizare a um, embarcațiunilor pentru siguranța navigației și din perspectivă um, energoeficientă. Ehm, trebuie să avem o atitudine prietenoasă față de mediul înconjurător și în acest sector. Nu este ehm, vorba strict de modernizarea mecanismelor de la ehm, bordul navelor. Este nevoie de un întreg complex care să sporească și Uh, eficiența energetică. Iar în ce privește produsele de acvacultură, uh, trebuie să creăm o valoare adăugată uh, mai ridicată inclusiv de către procesatorii produselor de acvacultură, pentru că în clipa de față există încă multe operații care sunt desfășurate manual. Și eu cred că um, trebuie până la un anume prag să susținem această activitate așa cum susținem sectorul IMM-urilor în general. Trebuie să păstrăm locurile de muncă, mai ales în zonele costiere în care um, sectorul pescuitului um, este tradițional. În Comisia pentru Pescuit a Parlamentului European uh, s-a organizat această dezbatere pentru care suntem foarte recunoscători. Vă mulțumesc, doamna președinte, dar să mulțumesc și domnului Cadec. Dacă este să discutăm despre Fondul European pentru Pescuit și Afaceri uh, Maritime, trebuie să înțelegem exact contextul. Când discutăm despre sprijin, trebuie să ne gândim la protejarea ecosistemelor. Mai înainte spusesem că durabilitatea ecologică pentru noi este o premisă pentru durabilitatea socială și economică. Și după cum am spus deja, este Uh, important să păstrăm acest obie- obiectiv legat de 25%. Până la urmă nu este vorba de o reformă a cotelor de pescuit, ci de crearea premiselor pentru a putea continua să pescuim. Pentru noi, așadar, orice, orice sprijin care duce la crearea de locuri de muncă reprezintă un lucru care sprijină și face posibilă durabilitatea ecologică. Întotdeauna este important să găsim echilibrul potrivit. Dacă renoirea capacităților se face într-un mod adecvat, se poate ajunge la foarte multe rezultate. Important este și folosirea merelor, ă, mărilor, resurselor maritime și diversi, ă, diversitatea. Trebuie să existe o sinergie între diferitele um, fonduri. Există foarte multe uh, domenii unde modificările pot, pot fi făcute în mod adecvat. Apoi, după părerea noastră, acest fond ar trebui să fie extins pentru a putea ajunge într-adevăr la o politică maritimă uh, integrată. Planificarea maritimă trebuie considerată în cadrul tuturor uh, discuțiilor. Apoi, Comisia a spus foarte clar că Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime ar trebui să sprijine politica comună de pescuit și, și este foarte important uh, să există o coordonare foarte bună între uh, diferitele domenii. Vă mulțumesc! Merci. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Cadec, pentru prezentare. Am depus doar o singură întrebare. Aveți deja o analiză făcută de comisie sau opiniile statelor membre privind uh, acțiunea fondului de pescuit care funcționează acum, adică referitor la prioritările din program sau în privința procedurilor textele care funcționează și cele care nu funcționează. Mulțumesc, doamna Iotova. Are cuvântul acum domnul Gabio din Franța. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. De 20 de ani, politica comună este finanțată de un instrument financiar specific, unul pentru orientarea. Pescuit a fost la început care avea atunci 4,1 milioane de euro pe perioada 2002-2006 pentru finanțarea de construire de vase. Apoi un alt uh, instrument, 3,8 milioane pentru 2007-2013. De acum încolo ne anunțați un fond european pentru afaceri maritime și pescuit. Deci aici avem niște semne de întrebare. În primul rând, ce poate fi finanțat de acest nou fond? instrumentul financiar de orientare pentru pescuit era destinat pescuitului și numai pescuitului, pescarilor și uneltelor de producție. În 2007, Fondul European pentru Pescuit a suprimat ajutorul pentru uh, instrumentele de producție și s-au acordat, acordat ajutoare pentru diversificarea activității, adică valorificarea și transformarea produselor sau turismul dar uh, acum vrem să trecem mai departe cu acest proiect de fond european pentru afaceri maritime și pescuit. Și dacă analizăm regulamentul, constatăm că obiectul fondului este să promoveze un pescuit și o acvacultură durabilă și competitivă, dar și dezvoltarea teritorială echilibrată și solitară a zonelor care sunt tributare pescuitului și favorizarea aplicării politicii maritime a Uniunii față pe lângă politica de coeziune, adică putem să obținem angajamente că bugetul consacrat uh, pescuitului va fi mai mare decât bugetele anterioare pentru pescuit, unde se oprește politica maritimă integrată. Finanțarea teritoriilor costiere este deja făcută, diversitatea faunei, florei din fondul marin va fi luată în considerare în ceea ce privește cheltuielile bugetare, ca să înțelegem motivele acestei evoluții. Deci ne punem întrebarea care este impactul asupra mijloacelor financiare destinate politicii comune de pescuit. Iată semnele noastre de întrebare. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Nilun din Finlanda. Chairman, colleagues. Domnule președinte, stimați colegi, vă mulțumesc, domnule Cadec, pentru o prezentare foarte bună și clară. Aș dori să menționez patru teme în această discuție importantă, care sunt importante din punct de vedere al activității cotidiene în nordul Europei. 1. Este nevoie de investiții într-o nouă infrastructură, inclusiv uh, în ce privește acostarea facilitățile din porturi ar fi o asistență de importanță deosebită uh, Ehm, și ar duce la creșterea producției de pește, ar îmbunătăți cooperarea între pescari. În al doilea rând, este nevoie de un pachet ehm, care să pornim pentru stimularea pescuitului eh, costier. Ar trebui să fie un pachet de măsuri similar cu cel care există pentru acvacultură în cadrul uh, cadrului financiar multianual. Pentru că trebuie să stimulăm pescuitul costier, pescuitul artizanal care trebuie să se dezvolte și să ajutăm pe cei care altfel sunt amenințați de colaps. În al treilea rând, trebuie, este nevoie de investiții uh, pentru a înlătura ă, pagubele produse de către foci, pentru că aceste animale sunt protejate. Din păcate, există modalități limitate de a ă, stopa ă, creșterea coloniilor de foci. Ultima observație. Cred că trebuie să beneficiem de un tratament egal în ce privește ajutorul financiar, uh, inclusiv pentru pescuitul uh, costier, dar și pentru zonele interioare. Mulțumesc. Uh, o intervenție din Irlanda. Thank you, Mr. Chairman. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc domnului Cade pentru prezentarea făcută. Aș avea câteva remarci scurte în legătură cu acest fond european pentru pescuit și afaceri maritime. Sunt de acord cu domnul Cadec. Trebuie să sprijinim pescarii care se află într-o criză, dar acest lucru ar trebui să fie, sprijinul ar trebui extins asupra membrilor echipajelor și porturilor. Ar trebui să fie alocate fonduri mai multe pentru măsurile de siguranță pe flot, flote dar trebuie să uh, direcționăm fonduri și înspre comunitățile care au suferit în urma declinului activităților de pescuit, mai ales în zonele de periferie din Uniunea Europeană. De exemplu, în Irlanda există foarte multe uh, comunități afectate de acest declin al pescuitului care trebuie să fie sprijinite pentru a, uh, a găsi industrie alternativă și așa mai departe acest lucru nu ar trebui, sprijinul nu ar trebui să aibă loc prin intermediul uh, organizațiilor de producători, pentru că acestea se concentrează prea mult pe capturare, pe activitățile de pescuit, și eventual prin intermediul autorităților uh, uh, locale, pentru a ne asigura că aceste comunități sunt durabile pe viitor. Mai sunt două întrebări de la doi uh, vorbitori care au mai pus deja două întrebări. Dacă vreți, sunteți de acord să-i permitem domnului Cadec să dea răspunsuri ca să avem uh, posibilitatea să mai bem o Coca-Cola, ceva și să mai continuăm dialogul după aceea. Domnule Cadec, vă rog, aveți cinci minute ca să finalizați. Îmi permiteți să beau și altceva decât Coca-Cola, domnule președinte, nu? Dar întâi am să răspund la întrebările pe care mi-au fost puse sau oricum o să încerc să răspund. Dacă am înțeles uh, bine, uh, era favorabil ideii de ajutor pentru înnoirea vaselor, uh, pentru eficientizarea utilizării energiei. Fiind vorba de acvacultură, este foarte importantă și știm deja, există deja în regulamentul de bază, este deja o axă propusă de reformă Evident, se va, e vorba de acvacultură durabilă, responsabilă, să nu ne uităm la vecinii din apropiere care au făcut acvacultură care nu e nici responsabilă și nici durabilă. Vă reamintesc că acvacultură din Uniunea Europeană nu reprezintă foarte mult față de acvacultura la nivel mondial, este doar pești, o, foarte mulți pești din cei pe care îi consumăm, aproape 70% provin din import. Deci, pe lângă pescuitul durabil și responsabil, e nevoie de o acvacultură durabilă și responsabilă. Mi se pare indispensabil. Domnul Tesling din Suedia, ați amintit un aspect important, și anume necesitatea de a ține cont de mediu și cred că este evident uh, pentru noi, este absolut evident. Mediul, biodiversitatea și durabilitatea pescuitului mi se pare necesar, ținând cont de ce am spus, dacă nu e pește, nu există pescar și pescuit. Deci trebuie să promovăm acest aspect, fără să uităm, evident, activitatea economică și socială. Uh, astăzi este vorba de 140.000 de locuri de muncă în Europa și foarte multă lume Uh, are aici locuri de muncă directe, dar există și locuri de muncă indirecte în industria prelucrătoare, iar aspectul acesta social nu apare în propunerea comisiei, deci trebuie să îl includem în regulamentul de bază și după cum spuneați, domnule Tesling, echilibru între... e foarte greu de găsit aici și cred că este rolul nostru să găsim acest lucru Este un element important, uh, după cum ați văzut, uh, este un element important uh, în fondul pentru afaceri maritime și pescuit. Nu este fondul european pentru afaceri maritime și pescuit nu mai este un fond unic. Nu trebuie ca unul din elemente să fie în detrimentul celor, cele, celuilalt element, deci trebuie să fim foarte vigilenți. Mi s-a pus o altă întrebare, întrebarea Uh, care se referă la bilanțul uh, fondului de pescuit. Există un document foarte interesant și anume raportul Curții de Conturi, Curții de Audit, care face bilanțul utilizării fondurilor europene de câțiva ani. Există elemente bune și mai puțin bune, sunt lucruri care au fost foarte bine gestionate, altele mai puțin bine gestionate și fiind vorba de raportul Curții de Conturi, vă invit să-l citiți, să-l recitiți, pentru că este ca orice alt raport, poate fi citit în mai multe uh, feluri. Avem uh, uneori prejudecăți și citim uh, raportul din diverse puncte de vedere, însă trebuie să analizăm lucrurile și să-l citim bine. Iată de ce reforma aceasta este necesară, inclusiv la nivelul finanțării. Colegul spunea mai devreme că e foarte adevărat că este Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime. Este foarte adevărat că acest fond nu este numai pentru pescuit, dar este mai important decât cel dinaintea lui. Trebuie să fim foarte vigilenți deci ajutorul pentru pescuit trebuie să fie ajutor pentru pescuit și numai pentru ajutor pentru reconversia profesională. Numai în cazul comunităților care au fost grav atinse, ne putem imagina, cum spunea domnule Pringle, că e vorba de comunități irlandeze care au fost atinse. Uh, observațiile făcute de dumneavoastră, domnule um, coleg senator, uh, sunt de acord cu ele și voi încerca să le cuprind Uh, în raportul meu, așa cum le spuneați și dumneavoastră mai devreme și poate că și ele gândesc la fel. Domnul Niland, care reprezintă Parlamentul finlandez, ne spunea că dorește și eu sunt de acord cu acest lucru, un ajutor pentru tinerii pescari. Uh, într-un volum identic, spuneam acest lucru hmm, nu o să fie o creștere a numărului de pescari și de vase, sigur că însă trebuie o renoire de generații, un schimb de generații. Pescarii au și ei uh, o vârstă înaintată și puțin tineri vin în această meserie, care poate fi o meserie care poate să-ți permită să-ți câștigi uh, viața decent. Deci trebuie să existe ajutoare pentru atragerea tinerilor pescari prezerv, conservarea resurselor. Nu numai omul este prădător, există și cormoranii și focile. Din păcate știm că sunt două specii care sunt uh, prădătoare și una și cealaltă. Am văzut pe colegul, uh, un coleg mai devreme care cunoaște foarte bine problema uh, pe care o reprezintă focile, care mănâncă enorm de mult pește, ca și cormoranii. Sigur, sunt specii protejate, sunt uh, chestiuni pe care le discută Comisia de foarte multă vreme și sper că într-o zi o să ajungem la o soluție la această problemă, pentru că sunt uh, prădători foarte importanți. Domnul Pringle, cred că am răspuns la o parte din întrebările dumneavoastră, fiind vorba despre pescari, vorbesc și despre patroni și despre uh, mateloți, despre... Uh, angajați. Cred că fondul este destinat pescarilor cu pe mare și evident, am spus și acest lucru la început, este necesar să modernizăm navele ca să fie mai sigure, să petrec accidente dramatice în fiecare an în apele noastre, fie că este Marea Nordului, în Marea Baltică sau în Marea Mediteraneană. Trebuie să modernizăm vasele ca să, nu fie, să fie mai puțin periculoase, deci e foarte important. Spuneam că erau multe elemente pozitive, tot ceea ce se referă la selectivitatea motoarelor, trebuie să insistăm pe acest lucru, este o propunere foarte bună, deci trebuie să o reținem. Și încă o dată, deci, gândurile dumneavoastră și sugestiile dumneavoastră sunt extrem de interesante. Oricum vă mulțumesc pentru că le-ați formulat și vă invit să le reformulați dacă doriți pentru Uh, în scris pentru că e mult mai ușor să lucrăm astfel. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că am respectat timpul pe care îl aveam la dispoziție. Eu nu o să beau Coca-Cola, o să beau altceva. Mulțumesc, Ala. Realmente uh, o să încheiem această reuniune extraordinară. Este momentul concluziilor. Nu o să fie foarte multe, dar cred că trebuie să spunem că implicarea parlamentelor naționale a fost extraordinară pentru că ele îmbogățesc dezbaterea, s-au pus multe întrebări, au fost aproape 60 de intervenții, ceea ce este foarte important, multe puncte controversate, eu știu, aruncările în apă, aruncările de capturi în apă, eu știu, uh, toate drepturile transferabile, suntem de acord asupra problemelor de mediu, dar și în ceea ce privește respectul față de pescar, multe acorduri, multe, multe dezacorduri, unele de principiu, altele mai specifice. Am vorbit de foarte multe lucruri, de o reformă realistă, de cunoaștere științifice, de organizațiile de producători, de acvacultură, de etichete, de renoirea flotei de implicarea nivelului național, dar în concluzie voi spune un singur cuvânt și anume durabilitate. S-a vorbit de durabilitate, noi dorim durabilitatea mării, a speciilor și pescarii care să pescuiască. Deci trebuie să ne asigurăm că putem face acest lucru iar Comisia de Pescuit a Parlamentului și Comisia Europeană vă invită să veniți cu contribuțiile dumneavoastră, pentru că mai sunt foarte multe de făcut și toate contribuțiile dumneavoastră vor fi uh, binevenite. Mulțumesc tuturor celor care v-ați implicat în organizarea acestei reuniuni extraordinare, Secretariatul Comisiei de Pescuit, Serviciul de Relații cu Parlamentele Naționale și, bineînțeles, ca întotdeauna, mulțumesc interpreților care au muncit extraordinar de mult și dumneavoastră vă mulțumesc pentru participarea eh, de la Bruxelles și în cele din urmă vă invit eh, jos la etajul întâi să eh, beți ceva, dacă nu vreți Coca-Cola, măcar un, un pahar de vin sau altceva. Vă mulțumesc foarte mult și vom continua să discutăm afară. La revedere!